Hello everyone. We resume our business for today. We start... Bună ziua tuturor! Începem reuniunea din această după-amiază și începem cu primul punct. E vorba de mecanismul de protecție civilă al Uniunii. Raportorul pentru acest dosar în procedura codeciziei e doamna Gardini și astăzi uh, avem uh, examinarea proiectului de raport pe ordinea de zi. Când sunteți gata, doamna Gardini, puteți să luați cuvântul și puteți să ne introduceți în uh, proiectul dumneavoastră de raport. Mulțumesc foarte mult, îmi cer scuze, dar avem zile foarte pline și am avut o întâlnire în partea cealaltă a clădirii și nu e ușor să ajungem la timp. Așadar, eu aș dori să vă întreb în primul rând, uh, aș vrea să fiu foarte sintetică, Propunerea comisiei e cunoscută și um, am avut deja un schimb de opinii în care cred că am putut demonstra deja că Parlamentul a luat deja poziție față de acest propunere și este foarte unit. Aș dori să menționez pe scurt și rapid câteva puncte care au fost modificările principale pe care le-am făcut eu în raport față de propunerea comisiei și cred că toate acestea sunt um, teze pe care putem să le susținem pentru că ele nu fac decât să întărească propunerea Comisiei. Cu toții ne dorim, așa ca și cetățenii noștri, un mecanism puternic de protecție civile care să dea un răspuns solid și fiabil la catastrofe. În ceea ce privește capitolul de salvare, rescue, Comisia a făcut o listă de măsuri care ar putea să facă parte din capitolul Rescue. Eu, în raportul meu, am înlocuit aceste mijloace, care erau într-o listă, cu riscurile la care aceste măsuri pot fi considerate un răspuns, având în vedere carențele care au fost identificate, pentru ca să putem să fim mai flexibili și pentru ca să fim mai deschiși și față de evoluția tehnologică și tot ceea ce mai urmează în acest sector. În ceea ce privește următoarele subiecte. Eu sunt convinsă că anumite poziții de ale Consiliului au fost deja um, răspândite printre noi și știm că sunt anumite puncte care sunt considerate critice de către Consiliu, cum ar fi, de exemplu, controlul acestui capitol de rescue din partea Comisiei, care este o problemă pentru Consiliu. Eu zic că tocmai pentru noi Uh, uh, acest punct este punctul puternic, atuul propunerii, pentru că e vorba aici de resurse suplimentare și nu de resurse deja existente. Exact aceasta este cheia raportului, este și îngrijorarea pe care pot să o aibă unele state care, de exemplu, în Italia, uh, să zicem, pompierii, dacă participă, de exemplu, la o licitație și uh, um, o parte din, această, um, din anumite activități intră sub controlul comisiei, atunci aceasta este foarte bine, uh, este foarte bine văzut dacă vin resurse suplimentare decât cele pe care le pune la dispoziție statul membru respectiv. Aceasta dă o perspectivă suplimentară și sper ca tocmai acest element suplimentar să liniștească anumite state membre care își puneau probleme financiare. Eu, dacă ne-am uitat, de exemplu, la vara trecută, uh, trebuie să mergem să ajutăm anumite state pentru că nu fac față urgențelor cu care sunt confruntați în domeniul incendiilor. Eu, de exemplu, trebuie să, avem, să am Uh, finan- mijloace financiare proprii pentru ca să pot uh, în același timp uh, responsabilitatea de a trimite aceste mijloace mai degrabă în Portugalia decât în Grecia sau în altă parte, să dau o prioritate, pentru că altfel prioritatea nu poate să fie stabilită de către noi în momentul acestei urgențe, în momentul în care mijloacele financiare nu sunt la noi. Comisia eliminată din noua propunere și referire la cofinanțare de 55% pentru transport. Eu aș dori să reintroduc elementul pentru mijloacele care nu fac deja parte din mijloacele prealocate. Aș vrea să fie reintrodus cu condiția ca statele să se angajeze să creeze un registru în care toate mijloacele care nu fac parte de, din suma preangajată, prealocată, uh, să facă parte din acest registru. Deci experiența ne-a spus că trebuie să știm foarte repede unde putem să găsim uh, elemente care pot fi de folos, pentru că pierderea de vreme poate să fie o pierdere de vieți, pierdere economică, pierdere a unor uh, patrimonii culturale și așa mai departe. Deci e foarte important să avem un registru foarte actualizat în care să găsim toate mijloacele de care dispun statele membre cu structurile de gestiune a aferente, pentru că nu mă este suficient să știm ce mijloace, de ce mijloace dispun, ci și cine le gestionează pentru ca să știu la cine să mă adresez. O altă chestiune care mi se pare foarte importantă și care pune, uh, împletește uh, protecția civilă cu Erasmusul, uh, face ca noi să propunem, de exemplu, un Erasmus pentru protecția civilă. E vorba de un program special pentru protecția civilă care să contribuie la dezvoltarea unui standard de formare omogen la nivel european pentru că știți cât de importantă este formarea personalului pentru a putea avea o colaborare eficientă între statele membre. Chiar dacă există deja un schimb și o colaborare între statele membre pentru a încerca să atingem standarde comune, mie mi s-ar părea că acest program Erasmus ar putea să meargă și mai mult în direcția unei cooperări uh, optime. La articolul 6 din propunere avem un alt punct care a fost întotdeauna critic, încă de ultima dată, și anume gestiunea riscurilor. Probabil că știți că în legislatura anterioară găsisem un compromis pe subiectul acesta, prin care statele puteau să facă nu toată evaluarea riscurilor, ci doar să dea o sinteză mai departe. Ideea este că Există o diversitate destul de mare între statele membre. Unii oferă sinteze, rezumate uh, foarte detaliate și alții prea sumare. Deci uh, considerăm că e vorba de un punct critic aici, pentru ca statele, deși că trebuie ca statele să, exist, să se supună unei evaluări uh, Uh, și să supună aceste evaluări care câteodată conțin și elemente foarte sensibile. Eu am cerut de aceea ca sintezele să fie redate după un model care este stabilit de comun acord cu Comisia, astfel încât să avem ceea ce este util cu adevărat și să se poate crea o echivalență între diferitele state membre care supun astfel de rezumate. Mai sunt câteva puncte pe care am încercat să le întăresc E vorba de subiecte care se abordaseră deja în legislatura anterioară, chestiuni pe care ne pusesem cu toții de acord, principii uh, în legătură cu catastrofele naturale. Am subliniat la un moment dat că acele catastrofe despre care vorbim aici pot fi create sau cauzate de oameni sau pot fi naturale. Am mai vorbit și despre prevenirea incendiilor pădurilor, care este extrem de importantă, mai ales și în vederea obiectivelor uh, globale care au fost stabilite în domeniul uh, poluării și emisiilor de dioxid de carbon, pentru că foarte multe din aceste emisii vin din partea incendiilor. Apoi, uh, principiul de subsidiaritate, un alt element foarte important, așa cum îl subliniasem și în legislatura anterioară, am subliniat și acum, acolo unde mi s-a părut că merită să îl mai uh, menționez. Este foarte important să știm că autoritățile locale au de jucat un rol foarte important, autorități locale și uh, regionale, respectând principiul de subsidiaritate în domeniul protecției civile. Cam acestea ar fi punctele de interes. Cu siguranță vom avea foarte multe contribuții importante, pentru că protecția civilă e un subiect de mare actualitate. Mă gândesc și la gestiunea animalelor, de exemplu, un lucru care ar putea să apară ca interes din partea unor state membre. Să vedem care sunt însă interesele colegilor. Eu sunt deschisă pentru contribuțiile colegilor și cred că uh, anul trecut, cu urgențele pe care le-a adus acesta, ne-a arătat că e nevoie de un text nu neapărat foarte greoi pentru ca să putem atinge rezultatele pe care le dorim în uh, calendarul pe care l-am prevăzut. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte, iar acum am lista raportorilor din umbră, să vedem cine e în sală. În primul rând, domnul Andrunakis. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, aș dori să vă spun că salut propunerea Comisiei Europene cu privire la verificarea și uh, consolidarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii. În ultima vreme s-a văzut că peste 100 de persoane au murit, de exemplu, în Portugalia vara trecută din cauza incendiilor și în Grecia am avut 32 de morți din cauza inundațiilor din uh, noiembrie. Niciun stat nu poate să suporte singur catastrofe de asemenea amploare și de aceea trebuie să ne gândim la ce va veni. Cu siguranță situația nu se va îmbunătăți și autoritățile naționale sunt cele care trebuie să se pregătească pentru ceea ce va urma. În legătură cu proiectul de raport pe care îl discutăm, raportul doamnei Gardini, vreau să-i mulțumesc foarte mult pentru cât de mult s-a implicat pentru elaborarea raportului. Aș dori să vă spun că sunt, mult, uh, sunt încă de la început de acord cu foarte multe amendamente și eu cred că articolul 12 în care se discută despre pericolele la care trebuie să fie activat mecanismul de protecție civilă, este un articol foarte util. Pe baza riscurilor e mai bine să putem decide structurile necesare. Sunt de acord cu abordarea dumneavoastră. E foarte important și să avem un program Erasmus pentru formare. Raportoarea a explicat care este sensul acestui proiect și eu zic că trebuie să existe și un schimb de experiențe cu acele țări în care au existat foarte multe probleme. Articolul 21 acum. Eu zic că la articolul acesta ar fi mai bine dacă s-ar mai crește perioada de timp permisă în legătură cu procentul de cofinanțare. Alt subiect care mi se pare important este cel uh, cu privire la capacitățile administrative din uh, latura Rescue. Comisia trebuie să mai uh, îmbunătățească aici textul. Noi considerăm însă că în domenii, în perioade de crize, trebuie să fim mai ales eficienți. Acesta este cel mai important punct. Mulțumesc, spune doamna președinte. Doamna Ieten Machi are cuvântul acum. Fără microfon. Mulțumesc! Mai întâi aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru proiectul de raport. Eu cred că o cooperare europeană este esențială în protecția civilă. Știm cu toții ce, uh, cât de frecvente vor fi probabil evenimentele uh, și catastrofele naturale din cauza schimbărilor climatice. Vom avea uh, și perioade de căldură excesivă, vom avea inundații și cu siguranță alte probleme. De aceea, presiunea de oameni, pe oameni de a migra spre Europa va fi din ce în ce mai mare. Dezastrele nu se opresc la frontiere. Protecția civilă este în inima cooperării europene și eu cred că nimeni nu va contrazice această afirmație. Însă, chiar dacă suntem de acord cu analiza situației, există totuși diferențe în ceea ce privește pașii de urmat. Cred că punctul de plecare trebuie să fie responsabilitatea. Foarte mulți m-au asigurat că responsabilitatea principală trebuie să rămână la statele membre la autoritățile de la nivel național, local, regional. Ceea ce e un lucru foarte pozitiv. Statele membre și autoritățile sunt cei mai uh, apropiați de cetățeni și aceasta este și esența principiului de subsidiaritate. Autoritățile naționale sunt de aceea cele mai pregătite să gestioneze și să planifice aceste acțiuni de, și planurile de răspuns la riscurile existente și nu sunt pentru o trans, un transfer total al competențelor către comisie. Capacitățile la nivel local sunt într-adevăr uh, dificil de gestionat pentru că unele state membre au anumite lacune, ceea ce e o problemă reală. Însă răspunsul adevărat nu este de transfer al puterii către Comisie și uh, de uh, transfer a unui buget către Comisia Europeană. După părerea mea, principiul de subsidiaritate nu este destul de aplicat în această propunere. Propunerea Comisiei nu specifică, de fapt, evaluarea riscurilor în spatele um, elementelor care sunt alese pentru finanțare și numai unele state membre, de exemplu, au uh, elementele și infrastructura necesară pentru a face această evaluare. Mi se pare de aceea mult mai greu de evaluat situația în acest context. Stimată doamnă președinte, eu doresc să propun următoarele. Eu zic că trebuie să fie îmbunătățită cooperarea între autoritățile naționale și între uh, Uh, parteneri uh, care sunt statele membre, care au, de exemplu, un mediu natural similar și care sunt probabil afectate de același tip de calamități. În al doilea rând, trebuie să dezvoltăm mecanismul existent de protecție civilă fără să transferăm către Comisie puterea de decizie în ceea ce privește Um, folosirea capacităților și trimiterea capacităților la fața locului. Apoi, trebuie să îmbunătățim colaborarea între statele membre și trebuie să ajutăm statele membre care au cele mai multe deficiențe în capacitățile lor să gândească mai strategic. Pregătirea nu înseamnă neapărat să trimitem echipamente din uh, afară, ci înseamnă să se ia măsurile necesare de precauție înainte de uh, valurile de căldură, de exemplu, și de caniculă. Da, cam acestea ar fi propunerile mele, doamnă președinte. Mulțumesc. Doamna Mena are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Ideea de a îmbunătăți mecanismele de cooperare în domeniul protecției civile la scară europeană este una de actualitate din cauza tuturor calamităților și catastrofelor pe care le-am putut vedea în țările noastre prietene, în care a fost absolut necesare măsurile de protecție civilă. Cu atât mai mult, în cazul unei epidemii, de asemenea, frontierele nu vor mai fi considerate și trebuie să avem o reacție pe măsură. Știți că sunt absolut de acord cu propunerile făcute de către și de cu declarațiile făcute de colega mea, protecția civilă și sistemul protecției civile face parte din uh, gestiunea unor uh, măsuri la nivel național. În Franța acesta depinde de Ministerul de Interne. Deci, Acum, cu atât mai mult cu cât avem și amenințarea teroristă, e vorba aici de un dispozitiv care presupune o împletire a forțelor de securitate interne, de apărare, poliție, jandarmerie, servicii de informații și uh, protecție civilă. Bineînțeles că e nevoie mult mai mult de o cooperare între statele membre, e nevoie să existe relații uh, care să țină cont de principiul de precauție pentru ca să putem avea și o prevenire pentru a pune în comun forțele pe care le avem, dar întotdeauna controlul trebuie să fie la statele membre și nu la Comisia Europeană, pentru că altfel eu zic că nu am face decât să creăm un fel de embrion al unei forțe de apărare care nu ține cont de aspectele tehnice și este doar un fel de copie mai proastă a unei de apărări europene. Da, sunt pentru cooperarea între statele membre, dar cred că dispozitivul pe care îl creăm trebuie să fie Uh, întotdeauna sub controlul statelor membre și nu sub controlul Comisiei. Mulțumesc! Domnul Ghizăcă are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult și către colegii mea, doamna Elizabeta Gardini, pentru raportul pe care l-a redactat. Eu cred că suntem uh, uniți în ceea ce privește obiectivul și numai la punerea în aplicare în detaliu putem să ne certăm. Obiectivul de a avea un mecanism eficient și o procedură eficientă pentru protecția împotriva calamităților în Uniunea Europeană, cred că nimeni nu se opune la așa ceva. Dar, după cum ați văzut din intervențiile colegilor dinainte, este foarte important să se pună în aplicare și principiul de subsidiaritate și de proporționalitate. În acest domeniu nu există momentan un temei juridic pentru o armonizare totală. Eu sunt foarte dezamăgit, trebuie să vă spun, când Comisia, la un dosar atât de important ca acesta, nu face un studiu de impact. Este vorba de o obligație a Comisiei de a face un studiu studiu de impact când este un subiect atât de important și nu a făcut-o și mă întreb de ce este așa. Ar fi trebuit să existe deja acest studiu de impact și de aceea abia aștept răspunsul comisiei care trebuie să ne răspundă la întrebarea de ce nu a făcut studiul de impact. În legătură cu amendamentele pe care le-a înaintat colega mea, Elizabeta Gardini, sunt de acord cu articolul 15, obligația de documentare. Sigur că putem să fim de diferite opinii când e vorba de un registru pe care să-l partajeze statele membre, dar eu cred că atunci când e vorba de obligația de a documenta informații despre persoane private, mi se pare că mergem prea departe. Aici creăm o birocrație care nu este necesară și care, după părerea mea, nu va fi ușor de pus în aplicare în mod concret. Cel mai important este că atunci când vorbim de subsidiaritate, subsidiaritate care pare să fie foarte importantă pentru colegii mei, când mă uit, de exemplu, la pompieri în Germania, care fac astfel de munci în domeniul protecției civile, trebuie să știm că controlul operațional trebuie să rămână la statele membre. S-a demonstrat că așa funcționează cel mai bine și eu zic că aici acest aspect al subsidiarității trebuie să fie ascuțit, dacă pot să-i spun așa. Un punct la care sunt absolut de acord cu raportoarea și o susțin este cel legat de programul Erasmus pentru protecția civilă un uh, program foarte important. Întrebarea este cum vom face să luăm uh, banii din uh, liniile bugetare pentru Erasmusul actual sau dacă vom avea o linie bugetare separată pentru Erasmusul de protecție civilă. Erasmusul este cu siguranță o poveste de succes și, după părerea mea, dacă vrem să-l facem separat, trebuie să organizăm bani proaspeți, ceea ce va fi foarte interesant în ceea ce privește discuțiile cu Comisia pentru Control Bugetar și pentru bugete, pentru că ei nu sunt gata să scoată bani. Mulțumesc pentru atenție. Thank you. Now, Madame Cabezon. Gracias, presidenta. Doamna Cabezón. Cuanto la propuesta de la Comisión... Vă mulțumesc. Cred că este o propunere oportună și bună în totalitate. Cred că este un mecanism care poate să dea plus valoare la nivel european și unde avem nevoie nu neapărat să armonizăm, nu cred că este vorba de a armoniza propunerea și nu cred că principiul proporționalității este cel care ne pune probleme aici, că trebuie să ne ocupăm de coordonare și de cooperare în caz de catastrofă și la nivelul statelor membre. Am văzut acest lucru și vara trecută, deci cred că este vorba de cooperare. Din această cauză, mi se pare că eliminarea de pe eliminarea listei în cadrul căreia s-ar studia riscurile, poate să creeze confuzie ceea ce mi se pare că se și întâmplă. Mi se pare că dacă tratăm la mod general, putem să lăsăm loc uh, anumitor uh, confuzii și cred că trebuie să vedem pe ce dorim să ne concentrăm, unde dorim să începem să acționăm pentru a avea un mecanism care mi se pare oportun și necesar. M-aș concentra în primul rând asupra felului în care putem să îmbunătățim mapa de riscuri. Trebuie să realizăm o mapă de riscuri în dosar cu riscurile în funcție de diferite catastrofe posibile, coroborând datele pe care le avem la izboiță și, de asemenea, trebuie să vedem ce capacitate avem la izboiță și pe ce putem să mobilizăm. Cred că potențiale catastrofe cauzate de schimbarea de climă trebuie abordate acum și nu cred că putem să abordăm neapărat și alte catastrofe, de aceea cred că este foarte important să nu pierdem din vedere ce dorim să obținem, să nu începem să confundăm lucrurile între ele și să intrăm în alte dezbateri. Și doresc să mai fac o mențiune specifică privind fondul de solidaritate. Mi se pare că cel mai important este să prevenim, să avem grijă să nu se întâmple un dezastru, dar, de asemenea, să ne ocupăm și de reparații și compensații. Și nu cred că ar trebui neapărat să modificăm fondul, dar cred că ar trebui să introducem vreo metodă prin care fondul să fie mai just, mai echitabil, deoarece se calculează în funcție de PIB-ul global al regiunilor, ceea ce înseamnă că luăm considerare avuția generală și numărul uh, locuitorilor, dar nu ținem legătura de datele economice efective, ceea ce poate să îngremneze lucrurile când trebuie să reacționăm în cazul unei catastrofe. Dar mi se pare că linia pe care suntem acum, direcția în care mergem este una bună și că trebuie să lucrăm în continuare pentru a demara proiectul. Mulțumesc! Thank you. Mr. Huitema. Vă mulțumesc. Acum urmează domnul Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc și pentru activitatea excelentă asupra avizului. Doresc să subliniez că cred că trebuie să avem o evaluare de impact asupra propunerii, ceea ce nu s-a întâmplat. Am auzit uh, că propunerea a lucrat timp de două săptămâni și deja avem o propunere și eu cred că ar trebui să lucrăm un pic mai mult. În al doilea rând, mi se pare că obiectivul este foarte clar după cum a spus uh, colega Cabezon Ruiz, trebuie să avem grijă că se oferă asistența adecvată în cazul unui dezastru. Deci, obiectivul este foarte clar. Dar cred că este și ceva ce ține de responsabilitatea națională, în primul rând. Și avem această diferență între solidaritate și datoriile pe care le avem. Și trebuie să facem această diferență între uh, mecanismele prin care statele membre pot să ajute alte state membre prin fonduri comune. Mi se pare o chestiune foarte clară, că trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a preveni dezastrele. Am și un număr de întrebări. În primul rând, în propunerea Comisiei să face o diferență între uh, așa numitele riscuri privind siguranța și riscul privind securitatea, deci dezastre naturale și amenințări teroriste. Mi se pare că nu contează foarte mult care ar fi cauza, care ar fi sursa problemelor. Oare este logic să avem această diferențiere? În ambele cazuri suntem confruntați cu o situație nefericită și trebuie să ne ajutăm unii pe ceilalți. Și mai departe, ori discuția aceasta ar trebui să fie purtată doar intern, pe teritoriul Uniunii Europene, sau ar trebui luată în considerare și țările terțe? Eu cred că trebuie să avem un mecanism bine pus la punct pentru Uniunea Europeană și pentru țările terțe, să avem alt fel de pachet legislativ. Atât am de spus despre fondul de protecție la nivel european. Trebuie să avem și o rețea de schimb de cunoștințe bine pusă la punct și doresc să susțin ideea că avem nevoie de acțiuni mai hotărâte. Ce mă deranjează este noua propunere numită Risk EU. Este vorba de o echipă europeană care va fi trimisă în diferite state membre pentru a oferi asistență. Și Aici nu pot fi de acord, nu cred că este nevoie de o evaluare de impact și cred că nu este foarte clar în cadrul propunei cum ar arăta lucrurile. Spre exemplu, dacă Rescue EU acționează pe teritoriul țării mele, al țărilor de jos, oare autoritățile statului meu au un cuvânt de spus în ce se întâmplă sau competența este numai a Uniunii Europene? este un aspect la care trebuie să ne gândim mai mult. Deci ne trebuie valoare de impact, ne trebuie mai multă claritate și trebuie să ne concentrăm în primul rând pe ce ține de responsabilitatea noastră și pe prevenire față de a reacționa după. Lize. Mulțumesc și acum domnul Lize. Ja, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Mulțumesc și lui Elizabeta Gardini pentru că lucrează la dosar. Trebuie să recunosc că la PPE noi trebuie să mai discutăm despre subiect înainte să avem o poziție care să fie concertată pe diferite detalii din acest raport. Aș fi vrut și eu să pun o întrebare comisiei în legătură cu studiul de impact. Vreau să știu de ce avem o propunere fără studiu de impact. De fiecare dată când vrem ceva de la comisie, auzim că există o procedură foarte strictă, că trebuie să avem grijă, să o respectăm Chiar de curând am vorbit la telefon cu secretarul general, uh, domnul Zelmaier, care mi-a explicat că nu se poate face nimic fără un studiu de impact și după aceea decide domnul Timmermans. Însă impresia mea este că atunci când unele persoane din comisie au altă părere, lucrurile merg imediat așa cum se dorește. Uh, eu cred că Parlamentul trebuie să fie onorat așa cum mi se cuvine și noi ar trebui să protestăm. Dacă noi considerăm că e nevoie de o propunere, trebuie să nu ne ducă cu zăhărelul. Dacă se face o propunere, trebuie să se facă și un studiu de impact. Poate că persoana care este aici nici nu poate să spună prea multe din partea comisiei, dar cu siguranță poate să transmită în sus spre ierarhie că ne-am cam săturat și că trebuie să respecte procedurile și nu trebuie schimbată procedura așa cum dorește fiecare, ci trebuie să se respecte o procedură pe care toată lumea să o cunoască. Susțin o serie de puncte pe care Elisabeta Gardini le-a propus în raport, de exemplu, lista care trebuie flexibilizată din perspectiva mijloacelor tehnice pe care le avem la dispoziție. E destul de complicat acum să spunem de ce avem nevoie și de ce nu. E mult mai bine să decidem lucrurile la fața locului și să lăsăm flexibilitate. Ideea de precauție e foarte importantă, eu zic că putem să o întărim. Eu personal însă nu sunt de părere că trebuie să ne relaxăm chiar dacă nu a existat precauție. Cu siguranță că putem să riscăm vieți omenești dacă nu avem grijă. Precauția și ajutorul trebuie să meargă mână în mână. Nu putem să acceptăm altceva. Vreau să vă întreb și cine controlează um, intervenția lui RESC EU. Vreau să știu dacă vine cineva din afară, cineva este chemat sau e vorba de un ajutor care este inclus în ajutorul pe care îl oferă persoanele la fața locului. Nu prea înțeleg exact cum se rezolvă această dilemă. Trebuie spus însă că nu putem să ne permitem să nu facem nimic și nici nu putem să ne permitem să spunem că lucrurile trebuie să continue ca până acum, pentru că s-a văzut, după cum uh, am, vă amintiți, în Portugalia anul trecut, ajutorul din partea Rusiei a venit mai repede decât cel din partea statelor membre UE. Și aici trebuie să ne punem întrebarea cum putem să ne îmbunătățim. Nu putem să zicem că lucrurile funcționează bine, statele membre au competența și gata. Nu putem rezolva problema așa. Eu nu aș vrea ca Rusia să ajute și noi să ne ajutăm. Avem nevoie de o soluție și acum discutăm exact cum arată această soluție. Trebuie să ne gândim foarte bine cum ținem cont de sensibilitățile din diferite state membre, state membre care sunt foarte diferite unele de altele și de aceea soluția trebuie să fie una foarte fiabilă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Mandel. Mulțumesc. Vreau și eu să mă alătur mulțumirilor adresate colegii noastre Gardini pentru că se preocupă de o temă atât de importantă. Mulțumesc foarte mult! Sunt de acord din punct de vedere al conținutului cu ce a spus colegul meu Lize, colegul uh, Ghizec și colegul din Olanda. E foarte corect. Aș vrea să mai adaug două puncte. Pe de o parte, avem o tendință centralistă și centralizată din partea Comisiei, care încearcă să gestioneze toate forțele care trebuie să vină din acest pul pe care îl avem uh, de forțe și despre care vorbim. În același timp, trebuie să existe și o aplicare a principiului de subsidiaritate așa cum a spus și doamna Gardini și pe care a subliniat-o această nevoie de subsidiaritate în raportul său. Eu zic că tocmai principiul de subsidiaritate trebuie să se aplice foarte clar aici în acest domeniu. Un al doilea punct pe care vreau să-l menționez la crearea lui Rescue UE ar trebui să ne gândim la licitația care se va organiza pentru mijloacele pe care le vom pune la dispoziție și în țările pe care le-ați menționat dumneavoastră, de exemplu în Italia, unde s-a vorbit despre pompieri, sau în alte țări în care avem un sistem de salvare care se bazează foarte mult pe voluntariat, în care lucrează foarte mulți voluntari, trebuie totuși să nu comercializăm protecția în caz de catastrofe, iar printr-o astfel de licitație s-ar putea să se distrugă tocmai sistemul de voluntariat, ceea ce mie mi s-ar părea o mare greșeală. Aș vrea să subliniez pozitiv faptul că o cofinanțare va fi prevăzută și pentru fondurile care nu vin din pul și mă bucur și că riscurile sunt uh, listate și că apare și terorismul aici. Mulțumesc! Mulțumesc. Altcineva? Nu. No. Dacă nu mai sunt intervenții, îl invit pe domnul director Lupa din partea comisiei să ia cuvântul. Vă mulțumesc. Doresc în primul rând să mulțumesc raportorului pentru activitate. Cred că este foarte util, după cum a spus, că a ascultat uh, pe ce se întâmplă în Consiliu. Mă voi concentra pe întrebările și subiectele aduse în discuție, dar doresc mai întâi să încep cu o remarcă, și anume că pornim de la premisa subsidiarității, astfel cum apare la articolul 196. Deci, indiferent cu ce probleme ne confruntăm, soluția trebuie să se încadreze în acest cadru. Ceea ce facem în propunerea de față respect acest lucru. În foarte multe puncte, propunerea ar fi putut să ofere mai mult, dar nu o face din cauza subsidiarității. În ce privește întrebarea referitoare la evaluarea de impact, doresc să discut un pic subiectul. Nu pot să discut chestiuni instituționale, dar pot să vă spun cum am ajuns la ideea propunerii. Am avut o evaluare de risc la nivel european la care au contribuit toate statele membre. Am avut o definiție a lacunelor din diferitele state membre cu mult înainte de ultimul sezon de vară care a fost punctat de incendii. Lacunele identificate au fost uh, incendii, adăpost și capacitățile CBRN. Am mai avut un raport care susținea că se poate simplifica sistemul, care de altfel funcționează excelent. Și am avut și o evaluare externă independentă. După aceea, intenționam să transmitem o nouă propunere în decursul anului următor. După ce a urmat uh, vara trecută în care au avut foar- loc foarte multe incendii. Problemă care a avut o amploare mare, deoarece sezonul a durat din uh, aprilie-mai până în noiembrie. În mod normal, vara durează din iunie până în septembrie, ce obțin în domeniul nostru. Mai mult de 200 de persoane și-au pierdut viața în dezastre naturale anul trecut, dintre care 100 numai în Portugalia. Problema este că um, am fost întrebați cu ce ne ocupam și în octombrie am răspuns că încercăm să mobilizăm mijloacele pe care avem la expoziție, dacă nu le găsim și atunci când le găsim, nu apar la momentul potrivit. Președintele a considerat că este o chestiune urgență, urgentă. Trebuie să luăm măsuri urgente pentru a preveni decesul altor persoane și a preveni mai multe pagube materiale. Și ne-a rugat să realizăm această propunere. De aceea nu avem evaluare de impact din cauza naturii urgente a propunerii. Dar dacă analizăm propunerea, vedem că în primul rând nu se concentrează asupra Comisiei, ci asupra statelor membre. Se concentrează asupra bunurilor statelor membre, a căror cofinanțare Comisia dorește să o mărească. Esența propunerea reprezintă acest pool voluntar pus la dispoziție pentru statele membre, nu la dispoziția Comisiei. sugerăm și că bugetul ar trebui să cofinanțeze bunurile respective și folosirea lor într-o măsură mai mare. Deoarece dorim, în primul rând, să încurajăm ajutorul între state membre. Suntem complet de acord că este, în primul rând, responsabilitatea statelor membre. În această ordine de idei, avem, în primul rând, un răspuns local, regional, național. După aceea avem asistență bilaterală între state și după aceea pool, pool și numai după aceea bunurile RESC-EU, Operațiunile arată că de la intrarea în vigoare în 2013 a actualei legislații, în 30 de ocazii, statele membre nu au putut să reacționeze și nu am găsit uh, bunurile necesare, mijloacele necesare pentru a proteja cetățenii europeni. Și consecințele anul trecut au fost extreme, din nefericire. În ce privește problema subsidiarității? Nu avem nici capacitatea și nici ambiția de a gestiona operațiuni de protecție civilă în statele membre. Ceea ce cerem este o soluție la o problemă care ne confruntăm foarte des. Probabil că vara trecută existau suficiente mijloace la nivel european. Acestea erau la dispoziție oricând, dar deoarece toată lumea se confrunta cu un grad ridicat de risc, mijloacele respective nu au fost uh, partajate. Trebuie să avem mijloace la nivel european, așadar, care nu ar trebui să fie amplasate la Bruxelles, ci prepoziționate în statele membre în apropiarea zonelor de risc. Și singurul lucru pe care îl cerem este că atunci când un stat membru face o solicitare, să putem decide folosirea mijloacelor respective. Deci să luăm o decizie strategică sau operațională, să luăm o decizie strategică și decizii operaționale să fie la latitudinea statului membru. Așadar, Comisia nu acționează după cum dorește. Coordonarea operațională este efectuată de statele membre și de autoritățile lor, iar Comisia ia decizia strategică de a trimite mijloacele în zonele unde este nevoie. Deci nu dorim deloc, nu avem ambiția deloc de a prelua controlul operațiunilor și nici nu am putea chiar dacă am vrea. În ce privește subiectul Erasmus, mi se pare de interesantă. Avem un program de schimb momentan finanțat de la bugetul pentru protecție civilă, dar este destul de limitat. Și schimbul uh, se desfășoară pe durata câtorva zile, cel mult două săptămâni. Probabil că ar fi foarte interesant dacă am putea să prelungim perioada. În concluzie, doresc reamintesc un lucru pe care să nu-l pierdem din vedere. Suntem un serviciu operațional și avem oameni disponibili la orice oră din zi și din noapte, oameni care trebuie să poată lua decizii rapid, ceea ce poate deveni extrem de dificil când lucrăm cu o bază juridică foarte complexă. De când ni s-a transmis că se poate simplifica procedura, am încercat să simplificăm și ratele de cofinanțare. Motivul pentru care nu am inclus cofinanțarea pentru mijloace din afara pulului din propunere este același motiv pe care l-a menționat raportorul. Și anume, nu știm care sunt mijloacele disponibile, depindem în totalitate de statele membre și dacă nu primim o solicitare sau ofertă din partea statelor membre, noi avem mâinile legate. Dar aceasta nu este partea cea mai nefericită Partea cea mai proastă este că nu știm dacă vom primi un răspuns din partea statelor membre prin sistemul de protecție civilă și, într-un astfel de caz, se caută soluții alternative cât mai repede. De aceea, anul trecut s-a întâmplat de multe ori să avem asistență din partea statelor terțe care au acționat mai repede. Trebuie astfel să știm ce mijloace avem la dispoziție pentru a putea fi rapizi, pentru a putea să acționăm cât mai repede. evident că am fi foarte bucuroși să avem o propunere care ne oferă mai multă flexibilitate. Și acum, un ultim punct extrem de important. Pe lângă a ne concentra pe statele membre și pe suverenitatea statelor membre în a solicita sau nu asistență și a primi asistență doar în cazul în care o solicită și în cazul în care sunt uh, în care controlului asupra operațiunii, ne axăm foarte mult și asupra pregătirii și prevenirii. Ceea ce nu reiese neapărat din textul juridic, deoarece ne bazăm pe articolul 196, dar din comunicările noastre am uh, arătat foarte clar că vom încerca să vedem dacă se pot folosi fondurile structurale și ne vom asigura că subiecte cum ar fi prevenirea și schimbarea de climă sunt luate în serios. Discutăm colegii de la Regio, Agri și Clima pentru a ne asigura că următoarea generație de fonduri structurale va corespunde acestor ambiții, că vom avea comisii care să se ocupe de aceste aspecte. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și acum, doamna Gardini, aveți ultimul cuvânt. Grație. Mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc tuturor colegilor, mulțumesc și comisiei, pentru că după părerea mea, au răspuns în mod detaliat la întrebările puse. În parte adresate și mie din perspectiva de raportor. Sunt absolut convinsă că o să facem o treabă foarte bună și ce voiam să vă spun este că toate aceste activități se conectează cu ce am făcut în mandatul anterior unde lucrurile erau foarte solide, eram axați pe subsidiaritate absolută și de am și subliniat încă de la început că și în textul de față am consolidat, acolo unde am considerat de cuvință că se poate face, am consolidat deci importanța autorităților regionale și naționale pentru că a fost întotdeauna Nordul care ne-a călăuzit și în mandatul anterior către crearea acestui nou mecanism de protecție civilă europeană. Prin urmare, această parte E o parte de care nu ne atingem deloc și uh, noile discuții vor intra în totalitate în structura deja creată pe baza principiului subsidiarității, pentru că protecția civilă nu are cum funcționa bine altfel. Prin definiție, protecția civilă este ceva ce rezultă de la nivel teritorial. Nu întâmplător, primul responsabil de protecția civilă în țara mea, care din păcate are o mare experiență în domeniu, um, se reprezintă primarii ei sunt primii. Și asta e valabil în toate țările din Europa. Și de acolo se trece mai departe. Dacă primarul nu se descurcă, se adresează la nivel regional, dacă nu la nivel național, apoi la nivel european. Da, am văzut și avioane care veneau, să spunem, vara trecută din Maroc, pentru că noi nu aveam posibilitatea să folosim un avion în cazul respectiv. Prin urmare, toate preocupările menționate toate aceste obiecții, toate aceste repetiții care au fost menționate, uh, sunt întru totul de acord cu ele, dar trebuie să înțelegeți că ele reflectă abordarea pe care am ales să o avem. Și cred că dacă vom contribui cu toții, vom reuși și să definim mai bine lucrurile, astfel încât să fie interpretate în mod corect și astfel încât să meargă foarte clar în direcția pe care ne-o dorim cu toții. Aș vrea să vă reamintesc doar o dată datele de la barometrul european, 90% din cetățenii europeni sunt pentru protecția civilă europeană și o doresc în funcțiune în momentul în care se confruntă cu dificultăți și statul lor nu poate să-i ajute. Și acestea sunt niște date care au rămas constante în timp. Din păcate, cum spuneam, să bat în lemn, dar oricum, Uh, având în vedere atacurile teroriste pe care le cunoaștem și cele care s-ar putea concretiza pe viitor, ne arată că trebuie să ne pregătim pentru cel mai rău. Sigur, dorindu-ne ca acest lucru să nu se întâmple, dar am văzut în mandatul anterior că trebuia să introducem și acest capitol. Evident că aici o să vorbim despre instrumente așa de sofisticate încât sigur că nu statele membre individuale vor putea uh, acționa acest mecanism. Nu se poate să fie acționat de 27-28 de ori. Deci e ceva ce trebuie făcut la nivel european. Și sper că o să facem o treabă bună pentru cetățenii noștri care întâi de toate își doresc securitatea. Ați văzut în cele mai noi sondaje. În primul rând, avem un instrument în acest sens și trebuie să fim uh, rapizi. Thank you very much. Uh, that concludes our debate. Thank you to all. Uh... Mulțumesc. 10 aprilie este data pentru amendamente la orele 11 și în MV pe 16-17 mai va fi votat raportul. Trecem la următorul punct Ne pe ordinea de zi și anume gestionarea transparentă a resurselor naționale în țările în dezvoltare, situația pădurilor. Avem un proiect de aviz pe care îl discutăm cu raportor doamna Conecina. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi. Este o onoare după raportul referitor la despăduriri și uleiul de palmier să mă pot ocupa și de un raport referitor la gestionarea durabilă a pădurilor în statele în curs de dezvoltare. E foarte important să ne pronunțăm pe acest raport, în special pentru că vorbim despre un subiect strâns legat de obiectivele dezvoltării durabile stabilite de ONU și concluziile conferinței de la Paris privind clima. E o problemă extrem de complicată da, ă, soluția este una așa de simplă, și anume, dacă nu protejăm pădurile, special pădurile tropicale, tropicale, umanitatea nu o să aibă suficient oxigen. Este esențial pentru UE să se implice în acest domeniu, respectând sigur statele terțe. Știm cu toții că și aceste țări își doresc să se dezvolte economic, dar nu în detrimentul sănătății planetei. Deci trebuie să găsim o soluție globală în aceste momente în care ne confruntăm cu distrugerea și denaturarea resurselor naturale. În această situație nu putem rămâne cu mâinile în sân, să așteptăm. Mă bucur în orice caz că Parlamentul nu face asta. Din păcate, problema e în altă parte. Comisia Europeană săptămâna trecută a publicat un studiu așteptat de foarte mult timp cu privire la despăduriri. Mă bucur că s-a întâmplat acest lucru, însă eh, din cauza acestei întârzieri, planul de acțiune a fost amânat. Acest studiu arată foarte clar că Uniunea Europeană se numără printre cei care cauzează despăduririle și ar trebui să se găsească, de fapt, în rândul soluțiilor, lucru care suntem într totul de acord. Întrebarea este cum vom putea să îndeplinim obiectivele dezvoltării durabile ONU și concluziile conferinței de la Paris dacă noi contribuim la despăduriri. Comisia trebuie să înțeleagă că nu mai e momentul să așteptăm, ci trebuie să acționăm. Miza e mare. Mă bucur că am primit amendamente, mă bucur că urmează o serie de negocieri și, ca și în cazul rapoartelor anterioare, nu pentru că o serie de colegi au contribuit la aceste texte, vor contribui și la textul final uh, al acestui raport din partea Comisiei ENVI, sigur. Dar cred că toți ar trebui să fim în aceeași barcă, pentru că nu e un subiect uh, cu o dimensiune politică. Singurul aspect relevant aici este supraviețuirea pentru următoarele generații. Thank you very much. Mulțumim. Doamna Piti este aici. Ca singur raportor din umbră, aveți cuvântul. Uh, mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor. PPE-ul sigur că va depune o serie de amendamente, însă am câteva cuvinte de spus cu privire la acest subiect, unul foarte important. Efectele, efectele schimbărilor climatice sunt niște efecte pe care le constatăm în fiecare zi. Am văzut rapoarte referitoare la mm, situații meteorologice eh, neașteptate și nedorită, inundații, secete. Croația a avut de suferit foarte mult în ultimul timp și trebuie să implementăm politici care să ne ajute să ne asigurăm că temperaturile nu vor crește cu peste 1,5 grade Celsius până la finele secolului, așa cum uh, ne-am angajat prin semnarea acordului de la Paris. Însă, sigur că nu trăim singuri în lume, uh, avem parteneri cu care trebuie să colaborăm și trebuie să ajutăm țările în curs de dezvoltare să uh, ni se alăture în aceste eforturi. Asta trebuie să fie una dintre priorități de lupta pentru eliminarea despăduririlor. Există un set de criterii și politici care au fost stabilite pentru a ne ajuta tocmai pentru a reduce nivelul de despăduriri. Însă trebuie să ne asigurăm că politicile noastre nu duc la uh, scăderea suprafețelor împădurite în statele terțe și că măsurile și cadrul de reglementare nu duc la o povară dezechilibrată asupra IMM-urilor și producătorilor din aceste țări, care astfel nu vor mai putea avea acces pe piață și la comerțul internațional, cum s-a întâmplat până de curând. De exemplu, producătorii de mobilă din Croația s-au plâns că pe anumite piețe, cum ar fi India și Africa de Nord, se confruntă cu o serie de bariere. Nu doar ei, ci și alți producători europeni se plâng de barierele pe care le-am stabilit noi pentru a ne implementa politicile Trebuie să ne ocupăm de asta. Adesea, victime sunt cei care produc în zonele rurale și mă refer la micii producători. Very much. Mulțumim. Mai dorește cineva să intervină pe acest subiect? Then uh, I turn to Madam Mayor, the Commission. Văd că nu, prin urmare Comisia. Thank you. Mulțumim foarte mult, doamnă președintă. Într-adevăr, pădurile sunt resursele cele mai generoase și mai regenerabile din natură și servesc o serie de scopuri sociale și de mediu sunt importante pentru cei patru P, planeta, oamenii, prosperitatea și pace. Cei patru P în limba engleză. Și uh, sigur că depășesc frontierele naționale și de aceea le numim bunuri publice esențiale. Știți că agenda de dezvoltare durabilă pentru 2030 și Consensul European pentru Dezvoltare confirmă importanța abordării de urgență a exploatării uh, nesustenabile a pădurilor printr-o mai bună consolidare a capacităților. Transparența și responsabilitatea sunt factori esențiali pentru păduri mai bine gestionate la nivel global, în special în contextul presiunii în creștere. Salutăm inițiativa lansată de Comisia DV împreună cu Comisia dumneavoastră ENVI și ne bucurăm să avem observațiile dumneavoastră inițiale cu privire la ce v-am făcut și ce mai trebuie realizat. Aș vrea să vă reamintesc ce facem în contextul acționărilor noastre prioritare Avem programul FLEC, care în momentul de față își sărbătorește cea de-a 15 aniversare și a fost construit pe o coaliție a, între statele membre, statele terțe, organizații ale societății civile și reprezentanții sectorilor, sectorului privat, care acționează împotriva cauzelor de bază ce duc la exploatarea ilegală a pădurilor. Am realizat foarte multe lucruri deja cu 15 acorduri voluntare de parteneriat încheiate cu cu state terțe. De asemenea, sprijinim programul pentru construirea de capacitate la nivelul societății civile uh, cu alte 10 state parsenere și regulamentul european al lemnului, care evident că Uh, interzice exportul de produse lemnoase ilegale. Politicile naționale sunt foarte importante în acest sens, de aceea trebuie să menționăm ce se face și în cadrul programului FLECT. Așa cum pe bună dreptate a spus doamna raportor, dincolo de tăierile ilegale de lemne, există și alte presiuni asupra pădurilor. Industriile extractive, urbanizarea, construirea de infrastructură, extinderea terenurilor agricole pentru producerea de bunuri, ulei de palmier, cauciuc, carne de vită, cacao, cafea. Despădurirea este o chestiune complexă, cauzată de mulți factori, cu dinamici diferite în funcție de statele în care se întâmplă și sperăm că publicarea a două studii care se va face în această vineri se va dovedi utilă și pentru a vă putea duce mai departe acest uh, aviz din proprie inițiativă. Studiile au fost efectuate de companii de consultanță independente. Unul se referă la viitoarea acțiune UE pentru a combate despădurirea și erodarea pădurilor și un alt studiu referitor la impactul social și de mediu al producției de ulei de palmier. Aceste studii nu reprezintă poziția oficială a Comisiei, și reprezintă poziția companiilor care au efectuat aceste studii, dar sunt foarte relevante și pentru Comisie și pentru Parlamentul European atunci când vor hotărâ care este calea de urmat. Mulțumesc! Deci, Madame Conecna. Mulțumim, doamna Conecna. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc pentru aceste intervenții, ca să răspund comisiei. Sunt convinsă că aceste decizii nu vor lua atâta timp după publicarea acestor studii. Sigur că va trebui să ne planificăm planul de acțiune ca și în cazul uleiului de palmier. Politica împotriva despăduririi nu este împotriva a cuiva, a ceva. Nu așa va fi structurat raportul nostru. Este o politică pentru viitorul nostru comun și asta trebuie să avem în vedere. Sunt sigură că alături de colegii co-raportor vom găsi un limbaj comun astfel încât viitorul să fie cât mai verde posibil și pădurile la fel. Thank you very much. Uh... Mulțumim. Aici am încheiat discuțiile pe acest punct. 22 martie termenul limită pentru amendamente și pe 16-17 mai uh, votul. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, viitorul producției alimentare și agriculturii, un raport de aviz agri pe baza regulii 53+. Plus. Doamna Angelique de la e, raportor. Aveți cuvântul. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președintă, dragi colegi. Este un aviz trebuie să ne pronunțăm cu privire la viitorul politicii agricole comune și a alimentației discuții care se desfășoară și pe care le urmărim îndeaproape în Comisia Agri. E un subiect foarte important pentru că vorbim despre o politică de bază a Uniunii Europene. Dați-mi voie să fac câteva observații doar din general, în special cu privire la calendar. E un calendar foarte strâns. Reforma din 2013 încă n-a intrat în totalitate în vigoare într-o serie de state membre și iată că din nou ne vedem în fața acestor documente. Am avut nevoie de 13 luni pentru negocierile referitoare la reforma numită Omnibus și dacă Comisia își trimite propunerea la finele lunii mai, vom avea la dispoziție doar 9 luni pentru a lucra pe toate aceste texte, asta în situația în care avem și campanii electorale. Evident, mai există și incertitudini bugetare, pentru că deocamdată nu știm care va fi cadrul financiar multianual și nu știm care va fi concluzia Brexitului. Deci e o problemă de procedură. Comisia ar trebui să aștepte eh, votul raportului de inițiativă al Parlamentului prezentat în Comisia Agri de colegul Dorfman pentru a integra această poziție în propunerea sa. Nu înțeleg dacă veniți la finele lui mai cu acest document, cum veți putea integra poziția noastră, care va fi votată cel mai repede la începutul lunii iunie. Deci exercitați Comisia o presiune asupra Parlamentului, care, din păcate, nu are altă alegere decât să accepte acest marș forțat. Asta m-a obligat să redactez acest raport în engleză, nu e limba mea maternă, și la fel e și în cazul amendamentelor dumneavoastră. Regretabil pentru o reformă care, așa cum am spus, este extrem de importantă. Comisia se expune astfel riscului unei munci făcute mai de mântuială dacă nu se adoptă până în mai 2019, uh, nimic din ce am făcut noi nu va ajunge la comisari. În ceea ce privește conținutul propriu-zis, mediul este un subiect central al comunicării Comisiei Europene. În raportul meu propun să reconciliem agricultura și mediul pentru a avea o politică sectorială non-generalistă, cum propune Comisia. Această politică sectorială trebuie să implice pe agricultori către mai bune practici și obiectivul trebuie să fie tranziția către o dublă performanță și economică și de mediu. În ceea ce privește structura PAC, propun să se păstreze structura cu cei doi piloni, un prim pilon definit în planul comunitar cu ajutoarele directe bazat pe o ecocondiționalitate consolidată și cel al doilea pilon, mai puțin complex și mai eficient, axat pe strategii de dezvoltare teritorială, sectorială, de care să stimuleze uh, oamenii pentru formare, inovare, cercetare și dezvoltare, inclusiv la nivel local. În ceea ce privește al treilea pilon cu gestionarea măsurilor de criză, e o idee care ar trebui avută în vedere. Pacul trebuie să fie cu adevărat ambițios din perspectiva energiilor verzi legate de agricultură și în special cele care rezultă din coprodusele de proteine, cum am avut și votul în Comisia Agri azi dimineață pe planul privind culturile proteice. În ceea ce privește acordurile comerciale, PAC trebuie să garanteze că fiecare produs agricol și alimentar important respectă aceleași cerințe de mediu, sanitare și sociale ca produsele europene. Dat fiind că este vorba de un raport pentru aviz, a trebuit să mă limitez la o pagină pe un subiect unde există foarte multe lucruri de spus. Aștept cu mare interes contribuțiile dumneavoastră, dragi colegi, până la data care a fost stabilită pentru marța viitoare, 27 martie la orele 11. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. That's right. Mulțumesc. Exact, asta este data pentru amendamente. Cine dorește să intervină? I have uh, Mr. Eck, please. Domnul Eck. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. În mai multe articole ale tratatului UE 3, 9 și 100, 161 se spune că Uniunea Europeană trebuie să aibă ca țintă să promoveze bunăstarea popoarelor care o compun. Aceasta are o, un impact deosebit asupra directivelor care se ocupă de sănătatea publică. Prioritățile Uniunii Europene trebuie să fie corespunzătoare și uh, textelor din tratate și să țină cont de sănătatea cetățenilor uh, din Uniunea Europeană. Trebuie să se țină cont și de egalitatea socială și de protecția de mediu, pentru că e vorba de viața tuturor atunci când se distruge natura. La foarte multe decizii, însă, ale Uniunii Europene, mi se pare că aceste priorități sunt lăsate deoparte. Uniunea Europeană a fost de acord ca 20% din buget pentru perioada de programare 2014-2020 să fie alocată măsurilor de protecție climatică, în timp ce mijloacele trebuie să fie incluse în diferite politici și programe. Însă se constată că evaluările comisiei în ceea ce privește măsurile de ecologizare în, uh, politica agricolă comună au fost prea optimiste. Mi se pare că mai sunt multe de recuperat aici. Cam 70% din emisiile Uniunii Europene în PAC vin din sectorul cărnii și lactate și trebuie constatat că acest sector al agriculturii este cel mai responsabil pentru, pentru reducerea diversității uh, speciilor și biodiversității, deși uh, oamenii de știință sunt de părere că consumul produselor animale trebuie să fie redus din multe motive și că aceasta ar putea să ducă la o contribuție pozitivă în ceea ce privește ecologizarea agriculturii, se lasă deoparte uh, acest aspect în avizul raportoarei. Trebuie să ne concentrăm mult mai mult pe sănătatea tuturor uh, cetățenilor și pe calitatea vieților, dar și pe sănătatea și calitatea vieții animalelor, pentru că aceasta are un impact pozitiv direct pe mm, oameni și pe mediu. Numai printr-o bună gestionare a mm, acestor mm, interese și nu a intereselor uh, concernelor, putem evita problemele care nu mai corespund uh, interesului public. Prin reforma PAC, avem șansa să transformăm agricultura europeană într-un motor pentru durabilitate. Avem nevoie de o reformă a PAC care să împiedice ca să se repete scandalele în domeniul erbicidelor, pesticidelor sau a produselor alimentare. E nevoie de siguranță în ceea ce privește uh, produsele alimentare, produsele pentru animale și bunăstarea lor și trebuie să fim pionieri uh, pe piața mondială. Trebuie să fim conștienți că am stabilit că vrem să fim într-adevăr un motor în acest domeniu, dar din păcate eu nu regăsesc în avizul acesta uh, obiectivul Uniunii de a fi uh, un pionier în domeniul bunăstării. După ce am citit acest aviz, am avut senzația că am citit un text din Comisia Agri sau al unei asociații de fermieri. Nu am nicio indicație despre consecințele negative ale actualei politici agrare, politici agrare. Nu e nimic despre toate criticile care s-au exprimat în ultima vreme și la toate problemele existențiale la care a dus. Dacă vrem să nu periclităm planeta și sănătatea noastră, trebuie să luăm altă cale. Eu am înaintat de aceea foarte multe amendamente pe anumite teme pe care vreau să vi le expun. O mai bună punere în aplicare a directivelor pentru protecția mediului și protecția animalelor, o asigurare a produselor uh, regionale, locale, mai mult pentru protecția climatică, mai multe măsuri pentru biodiversitate, mai multă susținere pentru întreprinderile familiale și întreprinderile mici și o reducere a mijloacelor pentru uh, întreprinderile care au monoculturi sau care au o creștere uh, intensivă uh, sau o creștere animalelor în mod intensiv industrial. Mulțumesc, spune doamna președinte. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog. Doamna Alier, mulțumesc! Aș dori să-i mulțumesc în primul rând uh, doamnei uh, de la E pentru uh, raport și sunt de acord cu dumneai în legătură cu îngrijorările legate de calendar. Tocmai trebuie să aflăm care sunt datele esențiale în legătură cu CFM-ul din partea Comisiei și dacă ne uităm la raport și ne uităm la aviz și la raportul Comisiei Agri pe care îl vom avea în curând, unele lucruri nu par să fie în armonie. Iată de ce eu cred că ar fi trebuit să avem altă ordine în dezbaterile pe subiectul acesta. Nu mai putem schimba asta acum, dar sunt de acord cu îngrijorările dumneavoastră. Al doilea punct. Și eu cred că agricultura pe viitor trebuie să aducă o contribuție mult mai mare în ceea ce privește natura și mediul în general. Sunt de acord puțin și cu ceea ce a spus antevorbitorul meu aici. Sunt puncte care merită să fie discutate mult mai profund și care, într-un aviz atât de scurt, nu pot fi abordate cu adevărat. Sunt un pic îngrijorată și de faptul că agricultura care trebuie să țină cont de mediu nu poate să nu se uite la dimensiunea Uh, fermelor sau uh, întreprinderilor uh, agricole. Cu cât o întreprindere este mai mică, s-a văzut că este mai ecologică, este mai durabilă și, din păcate, mai există și alte dificultăți. Trebuie să ne uităm atent la toate situațiile în care se garantează o agricultură durabilă, în care avem siguranța alimentară și în care se ține cont și de aspectele de mediu. Din păcate, e prea simplist să ne uităm numai la uh, dimensiunea fermei respective. Mulțumesc! Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu este cazul, atunci vreau să dau cuvântul comisiei. Domnul Aniotis are cuvântul din partea comisiei. Poate să-l ajute cineva? Nu merge microfonul. Yes, very well. Can you hear me now? Yes. I think at least we solved the technical problem. Mulțumesc, măcar problemele tehnice le-am rezolvat. Mulțumesc. Aș dori, pe scurt, să comentez uh, situația în care ne aflăm acum, uh, mai ales propunerea Comisiei, pentru că nu vreau să comentez procesul. Procesul va depinde în mare parte de doi factori necunoscuți, după cum am auzit-o și înainte. Uh, în primul rând, de situația după Brexit, în ceea ce privește bugetul și de cât de amplu va fi CFM-ul. Momentan nu se poate clarifica această situație. Însă, după ce știm că avem două necunoscute, vreau să subliniez cele patru elemente esențiale care reies din comunicarea Comisiei și vreau să subliniez și felul în care se reflectă ele în comentariile făcute deja. În primul rând este clar că prin comunicarea Comisiei ea dorește să se concentreze pe o componentă de climă și ecologică mult mai uh, puternică în cadrul PAC și vreau să um, mai subliniez și un punct care a fost menționat în raport, în proiectul de aviz, nevoia de a combina performanța economică cu cea ecologică de mediu. Unul din elementele pozitive pe care le-am văzut după consultările publice foarte lungi care au avut uh, loc înainte de consultare, în care am văzut uh, care sunt aspectele importante când ne-am pregătit uh, studiul de impact și când am avut seminarii diverse. Am constatat așadar că suntem într-o situație în care cu noi tehnologii putem combina atât o performanță ecologică cât și una economică și, trebuie, și putem și să o îmbunătățim. Deși există o tensiune între cele două, ea poate fi transformată într-o sinergie, dacă, desigur, anumite condiții, cum ar fi un sistem de consultanță foarte performant în domeniul uh, agricol sau o mai bună răspândire a acestor tehnologii, uh, dacă acestea fac progrese. În al doilea rând, trebuie să țintim mai bine susținerea, ajutoarele și aici nu e vorba numai de, uh, de dimensiune, pentru că sunt de acord cu cine a spus că nu e uh, există o legătură directă între dimensiunea unei ferme și uh, performanța ecologică sau uh, economică, ci mai degrabă capacitățile manageriale. E clar însă că felul în care sunt repartizate fondurile în statele membre este un lucru care contează foarte mult și de aceea trebuie să primim mai multă subsidiaritate la nivelul statelor membre. Expertiza contează foarte mult, dar și legătura între cercetare, inovare și sistemele de consultanță. Și un ultim punct, dar care poate fi considerat chiar primul, un echilibru mai bun în relația dintre Uniunea Europeană și statele membre și beneficiari, cu intenția clară de a transfera atenția politicilor de la control pe performanță ceea ce nu înseamnă că nu am avut controle importante înainte și că nu vom avea o evaluare a performanței la ora actuală. Dar uh, concentrarea trebuie să se facă mai ales pe rezumate. A plecat deputatul care m-a întrebat în legătură cu aspectele de sănătate. Sunt esențiale, într-adevăr, în politica agricolă comună incluzând aici uh, aspecte precum monitorizarea folosirii antibioticelor, care nu, sunt, nu este numai relevantă pentru uh, sănătatea animală, ci și pentru sănătatea oamenilor. Dar și îngrijorările cetățenilor contează, pentru că o mai bună orientare a politicilor pentru o responsabilizare uh, a fermierilor față de îngrijorările și nevoile consumatorilor, eu de asemenea de dorit. Un ultim punct care poate să revină într-un fel la începutul procesului. Avem foarte multe informații disponibile în pregătirea reformei PAC, incluzând aici, de exemplu, informații documentare pe tema studiilor de impact, dar și faptul că am avut o consultare publică extrem de amplă, care a fost rezumată într-o conferință publică care a permis uh, tuturor să înțeleagă mai bine care sunt perspectivele în cadrul viitorului uh, acestor uh, politici care se prevăd. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum vreau să revin la doamna Dulae pentru ca să finalizeze dezbaterea. Vă mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt ca răspuns la ceea ce au spus mai mulți colegi. Așa cum a zis și domnul E, aș fi vrut să aprofundăm anumite puncte, dar uh, în 8 zile nu e foarte ușor să redactezi un aviz sau în orice caz nu dă liber curs la toate intențiile pe care ai dori să ți le exprimi într-un raport. E evident că e, suntem limitați. Uh, domnul Aniutis de la Comisie ne-a explicat că ne aflăm aici cel puțin uh, într-o problemă de dublă performanță și uh, am luat notă de uh, sugestiile pe care le-a făcut și colegii și dumnealui. Contez, bineînțeles, pe propunerile dumneavoastră de amendamente pentru a finaliza într-o perioadă care, din nou, va fi foarte scurtă, avizul meu, care vreau să vă amintesc că va trebui să fie votat nu mai știu exact data, dar uh, amendamentele vor trebui să fie depuse, îmi cer scuze, pe 27 martie, acum. Mulțumesc, aceasta finalizează dezbaterea noastră pe acest subiect și pentru ca să revin asupra datei amendamentelor, aș repeta că vrem să votăm la Envi pe 25-26 aprilie, iar amendamentele sunt în engleză toate, din câte am înțeles. Următorul punct de pe agenda este schimbul de opinii cu actori implicați în strategia europeană pentru plastice, fiind dat că însă acești actori implicați nu sunt încă aici, iar acest punct era prevăzut la patru jumătate trebuie să facem o pauză și să-i așteptăm. 6, la patru jumătate ne revedem la schimbul de opinii cu experții și actorii implicați. Mulțumesc!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 Hello, everyone. We can resume our business. So, welcome to our exchange of views. Bine ați venit la schimbul nostru de opinii cu părțile interesate privind strategia europeană pentru plastic. Este organizată în contextul activității comisiei noastre privind raportul în proprie inițiativă pentru un pachet european privind plasticul. Comunicarea din partea Comisiei, publicată pe 16 ianuarie, face parte din pachetul pentru economie circulară. Și le urez bun venit părților interesate și Comisiei, care a venit astăzi pentru a ne prezenta părerea sa asupra strategiei. Permiteți-mi așadar să vi prezint doamna Saskia Valred, consultant senior pentru dezvoltare durabilă la Esencia, doamna Emma Prisland, ofițer de politică privind deșeurile acvatice la Asociația Seas at Risk, reprezentând alianța Reefing Plastic Alliance, doamna dr. Patricia Vangeluve, director pentru afaceri de mediu și consumatori la Plastics Europe, Domnul Aro Machimatila, director de dezvoltare pentru ambalaje la Adria PLC și Comisia Europeană reprezentată de domnul Chestutis Sadauskas, director la DG al um, economiei circulare și creșterii verzi și fără um, multe alte cuvinte, dau cuvântul domnului Demes Mecker pentru a ne prezenta, a vorbi despre strategia europeană pentru plastic. Intervenția fără microfon. Als de microfoon nu nog op staat, is het ook goed. Ja. Ik ga mijn inleiding dus bijzonder kort houden. În regulă, voi fi foarte succint în uh, comentariile introductive. Nu avem foarte mult timp la dispoziție în această după-amiază și doresc să ne asigurăm că le lăsăm suficient timp experților noștri, de aceea am și invitat atât de mulți. Doresc să îi salut pe toți experții care au venit astăzi, aici. Doresc să le mulțumesc că au fost disponibili, chiar dacă au anunțat, cu destul de puțin timp înainte. Plasticul este o resursă valoroasă, dar tindem să o folosim cu puțină chipzuință în dauna mediului, economiei și climei. Astfel că provocarea cu care ne confruntăm este să ne asigurăm că uh, începem să folosim plasticul într-un mod mai durabil în cadrul economiei circulare și că face parte din lanțul de valoare. Există multe părți interesate din acest lanț valoric și cred că putem să avem succes doar dacă ne asigurăm că toate părți interesate merg în aceeași direcție. De aceea mi se pare foarte important să avem acest schimb de opinii după measa aceasta și abia aștept să văd ceea ce ne greșit. Va fi o discuție foarte interesantă. Vă mulțumesc foarte mult și acum doresc să dau cuvântul părților interesate și vom începe cu doamna Valred. Can I see the presentation as well? Yes. Thank you. Aș putea să vă prezentarea în regulă. Mulțumesc, în primul rând, că ne-ați invitat. Cine se ocupă de prezentare? Prezentarea doamnei Valret? Cine se ocupă de ea? Just a second to sort it out. O secundă, vă, pentru a rezolva problemele tehnice. Hartelijk dank om ons uit te nodigen naar, deze, naar dit comité. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Aș dori să prezint pe scurt organizația pe care o reprezint. Este vorba de Federația Belgiană pentru Industria Științelor Vieții și um, Chimia Industriei Plastice. Ne numim Esenția și avem o, un departament care se ocupă special de plastic, de produse și procese legate de plastic. Ce vrește strategia pentru plastic, evident că salutăm propunerea pentru o nouă strategie și dorim să ducem la o schimbare de mentalitate și să obținem rezultate cât mai bune pentru toată lumea. Și observăm că strategia pentru plastic recunoaște valoarea acestui material în viața noastră de zi cu zi. Este un punct important. Plasticul este mult prea valoros pentru a fi aruncat și merită să fie folosit mai eficient. Economia circulară este importantă, ne-ar ajuta să economisim materiale, să creăm locuri de muncă, să ducem la o dezvoltare durabilă în Europa, obiective care ni se par importante în cadrul asociației noastre, Esenția. Vedem și că se pune accentul pe ambalajele din plastic, de foarte multe ori presa lasă impresia că orice legat de plastic reprezintă probleme și noi dorim să corectăm această impresie. Unul din aspectele importante ale strategiei pentru plastic se leagă de reciclare. Suntem de acord că metodele de reciclare pot fi îmbunătățite și dacă analizăm statisticile actuale, vedem că doar 40% din plastic este reciclat. Aș spune totuși că de multe ori uh, ține de alegerile făcute de-a lungul an- anilor în ceea ce privește responsabilitatea producătorilor. Și am uh, ne-am concentrat în general asupra plasticului, cum ar fi peturile și HDPE, care au o rată reciclare mai mică. Aceasta nu înseamnă totuși că nu se pot recicla toți polimerii termoplastici sunt reciclabili folosind sisteme mecanice. Ține și de alegerile pe care le facem. Și este adevărat că până acum alternativele au fost mult prea ieftine. Din păcate, creăm prea multe deșeuri din plastic în Europa și exportăm prea multe deșeuri. Avem și o responsabilitate foarte importantă în rândul uh, deținătorilor de uh, companii de învergură, care încă nu au preluat uh, ideea circularității. Am discutat și despre ecomodulare în cadrul strategiei pentru plastic. Este un mod bun de a promova acest aspect. De asemenea, credem că restrângerile de import uh, impuse de China reprezintă, de fapt, o oportunitate. Evident că va fi nevoie de investiții în unități locale de sortare și reciclare. Trebuie să ne asigurăm că putem să reciclăm cât mai mult plastic posibil și cât mai multe tipuri de polimeri posibil. Evident că trebuie să creăm un climat favorabil investițiilor în viitor. Strategia pentru plastic se referă și la felul în care stabilim conținutul diferitelor obiective, începește plasticul, mai ales începește achizițiile verzi. Observația noastră este că prioritatea noastră trebuie să fie stabilirea unei definiții clare a ceea ce dorim să spunem prin uh, conținut de plastic reciclabil și ce aspecte sunt vizate de aceasta. Considerăm totuși că este important să ne concentrăm atât pe cantitate cât și pe calitate. Evident că trebuie să avem un sistem de certificare pentru a testa calitatea, sistem care trebuie să fie pus în aplicare pe tot teritoriul Uniunii Europene înainte de a introduce cote obligatorii pentru reciclare. Aș dori de asemenea să mai atrag atenția asupra un aspect, că reciclarea de primă generație nu înseamnă neapărat să folosim mai puțin. Spre exemplu, trebuie să avem materiale de calitate pentru a ne asigura că putem recicla materiale. În ceea ce privește metodele de certificare, dezvoltăm mai multe sisteme în Belgia, care cred că pot servi drept exemplu pentru variantele pe care le avem. Strategia pentru plastic se va axa de asemenea și pe necesitatea inovării și investițiilor. Cred că industriile chimic, substanțelor chimice și plasticului au un rol important în a impulsiona investițiile. Reciclarea mecanică este de asemenea importantă și am auzit de soluții care ne permit să mărim cantitatea de materiale reciclabile. Trebuie să promovăm inovațiile și în domeniul reciclării substanțelor chimice. Cred că este un aspect ușor neglijat în cadrul strategiei. De exemplu, am putea promova mult mai mult uh, reciclarea substanțelor chimice, care trebuie să se reflecte și asupra cantităților reciclate. valabil pentru diferite tipuri de plastic, inclusiv cele din termoseturi. Este foarte important și să putem elimina substanțele nocive din materialele reciclate. Cu siguranță că multe ramuri ale industriei vor fi implicate în mod activ în dezvoltarea de noi tehnologii și resurse sau, de exemplu, folosirea dioxidului de carbon ca materie primă este o perspectivă foarte promițătoare. Aș putea să citez și alte proiecte, cum ar fi folosirea de materii prime reutilizabile. Dar, în acest caz, avem nevoie de o întreagă evaluare a ciclului de viață. Și evident că o astfel de trecere la materiale alternative poate să ducă la multe aspecte pozitive pentru mediu. Încep chivește deșeurile, Momentan, problema se bucură de mult interes din partea publicului, dar, uh, în general, uh, nu vedem foarte mulți actori care își asumă responsabilitatea în această privință și trebuie să subliniem acest lucru, să implicăm pe toată lumea, consumatorii și producătorii, de societatea în ansamblu. Vedem uh, foarte mult, cantități foarte mari de deșeuri publice în spații publice și cred că trebuie să avem parte de un răspuns public trebuie să împărțim responsabilitatea. Industria are o abordare duală aici. Încercăm să avem o abordare proactivă, spre exemplu, prin operațiunea Clean Sweep, care s-a desfășurat, uh, spre exemplu, în Belgia anul trecut. Am colaborat cu autoritățile portoare din Anvers, iar uh, sectorul logistic fac parte dintr-un proiect prin care am încercat să ne asigurăm că minimizăm uh, pierderea paleților folosesc pentru ambalare. Am investit foarte mult și în uh, educație și formare. Și vedeți aici uh, un slide despre plastic mobil. Este o camionetă pe care o folosim pentru a încuraja oamenii să recicleze plasticul. A fost un proiect de mare succes însă vedea că sunt foarte multe inițiative voluntare la nivel european care au făcut parte din publicarea acestei strategii cu scopul de a îmbunătăți rata de reciclare și de a evita pierderea unor astfel de resurse valoroase. Am avut și alte acțiuni, printre care și curățarea diferitelor zone din portul din Anvers și am fost uh, implicat și în alte acțiuni de curățenie. Începește microplasticul și propunerea și propunerea privind restricții, care este momentan analizată, credem că ar trebui să se limiteze la microplastic care este adăugat în mod intenționat produselor. Trebuie să încercăm să evităm folosirea de microplastic în acest caz pentru a nu ajunge în mediu. Trebuie să ne asigurăm că toate măsurile adoptate sunt proporționale momentan ne lipsește o definiție clară. Și nu știm exact care sunt opțiunile de reglementare considerate, care trebuie, evident, să uh, respecte regulamentul REACH. Avem și o propunere legislativă pentru plasticul de unică folosință. Ne lipsește o definiție clară a acestui concept de plastic de unică folosință și avem și o contradicție aici, anume că plasticul nu este de unică folosință, el poate fi refolosit, ține doar de procesul folosit și din cauza acestuia, de cel mai multe ori în practică, plasticul este de unică folosință. Deci trebuie să avem grijă să producem o schimbare de mentalitate ceea ce nu va avea loc uh, prin abordarea actuală. Trebuie să ne asigurăm că putem produce această schimbare de mentalitate în ce privește materialele care pot fi refolosite. Nu sunteți singurii care își doresc să nu avem mările poluate de sticle și de bucăți de plastic. Aceasta este poziția noastră pe scurt. Știu că am făcut prezentarea mare viteză, dar aș fi foarte încătat să răspund la întrebările dumneavoastră. Uh, vă mulțumesc, doamna dar Acum dau cuvântul doamnei Prisland. Have the floor, Madame Prisland. Good afternoon. Thank you very much. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult. Lucrez pentru Caesar Risk, un ONG umbrelă care lucrează pentru protejarea mediului marin. Suntem mândri că facem parte din Reefing Plastic Alliance, pe care o reprezint astăzi aici. Suntem mai multe ONG-uri care doresc un viitor fără plastic. Comisia Europeană a înțeles foarte bine problema aceasta spinoasă. Economia europeană se bazează pe plastic ieftin și societatea noastră de consum uh, se bazează pe cât de atractiv este plasticul, care ne permite să um, care ne permite diverse lucruri. 40% din uh, plastic este folosit pentru ambalare și ar putea fi eliminat. Până acum nu am văzut uh, dovezi că ambalajele de plastic reduc uh, irosirea alimentelor. Vedem uh, consum tot mai mare de plastic de unică folosință, care afectează atitudinile oamenilor. S-au făcut propuneri legate de apa de la robinet, dar rezultatul a fost o situație în care producem mai mult plastic decât putem gestiona în mod responsabil. Dacă reciclăm în cadrul granțelor noastre un procent foarte mic și transferăm restul în altă regiune, îl ardem sau îl îngropăm, este evident că sistemul nostru nu funcționează. Credem că Plastic Alliance arată că strategia prin plasticul trebuie să ducă la reducerea numărului total de obiecte care sunt uh, produse din plastic. Trebuie să regândim economia circulară pentru a gestiona mai bine plasticul pe care într-adevăr îl utilizăm. Și toate acestea trebuie să fie susținute de o legislație la nivelul Uniunii Europene. Ce dorim să spunem prin reducerea totală a cantității de plastic? În primul rând, trebuie să nu mai folosim plasticul cel mai nociv. Salutăm inițiativa Comisiei de a introduce în legislația RICI plasticul oxodegradabil și microplasticul. Știm că este o încercare de a reduce folosirea substanțelor, dar nu a le interzice în totalitate, ceea ce se pare mai indicat. Sperăm că Parlamentul va monitoriza cât mai bine procesul și că se va asigura că aceste produse nocive nu vor mai fi folosite pe piețele din Europa. Strategia indică și alte surse pentru microplastic, în primul rând, paleții PE, care reprezintă a doua cea mai mare sursă pentru microplastic. Credem că trebuie să avem o abordare de reglementare aici și să avem cea mai bună abordare pentru a ne asigura că vom conduce la bune practici în rândul tuturor. Nu avem o formă de audit independent, ceea ce nu este deloc adecvat pentru o sursă de microplastic atât de mare ca aceasta. Următorul lucru pe care îl putem face este să limităm folosirea plasticului de unică folosință. Legislativa pregătită în prezent de comisie reprezintă una dintre cele mai importante acțiuni pe care le pot lua în domeniul polorii mediului marin. În acest fel adresăm rădăcina problemei și dăm un exemplu întregii lumi. Mi se pare că sunt de părere că pe toate zonele litorale ne confruntăm cu același tip de deșeuri. Sticle, furculițe și um, alte ustensile de plastic de unică folosință, pahare de plastic și așa mai departe. Pentru ca legislația să aibă succes, este esențial să dețină date privind uh, numărul de obiecte de acest fel de pe piață. Avem foarte puține date disponibile publicului privind numărul de obiecte de plastic folosite. Pentru a vedea mai bine amploarea fenomenului, Caesar Risk a estimat a încercat să estimeze cantitățile pornind de la datele disponibile. Studiul a estimat că se cumpără în fiecare an 46 de miliarde de sticle de plastic, în Europa 36 de miliarde de tuburi de plastic 16 miliarde de căni de plastic. Avem servicii care pot totuși să ofere servicii care să, și produse care să nu se bazeze pe produse din plastic. Sperăm că legislația va merge în această direcție. Am dorit să vedem uh, obiective privind reducerea cantităților folosite, care pot fi obținute prin folosirea de materiale alternative, prin taxe, tarife și alte metode. Cred că acesta reprezintă un pas um, salutar pentru o folosire mai chipzuită a plasticului. Atât am avut de spus în ce privește plasticul de unică folosință, dar știu că mai sunt și alte metode prin care se poate reduce folosirea plasticului de unică folosință. În acest fel, am putea să gândim la o taxă pe plastic prin care să um, țintim faza de producție. Cea de-a doua etapă reprezintă un pas prin care să facem economia circulară mai probabilă. Am dorit să folosim uh, ambalaje care să încurajeze refolosirea lor, nu doar a mai bună reciclare produse de plastic, inclusiv ambalajele, ar trebui să aibă o durată de viață mai lungă, să fie reparabile, refolosibile, să poată fi folosite și pentru alte scopuri și să fie 100% reciclabile. Dar pentru a putea atinge acest lucru, trebuie să folosim chimicale care pot fi trasate mai bine pentru a produce plasticul. Trebuie ca plasticul reciclabil să fie sigur pentru mediu și pentru oameni. Dar dacă nu putem trasa originea chimicalelor, atunci nu vom putea avea o piață secundară pentru plastic. Trebuie să ne punem întrebarea dacă substanțele chimice folosite și adăugate la produse din plastic sunt atât de nocive încât nu le putem nici măcar recicla. Oare chiar ar trebui să folosim? Și uh, dacă avem produse mai bine proiectate, trebuie să avem grijă să nu abordăm, să nu adoptăm soluții flaste. Plasticul biodegradabil nu este neapărat o soluție miracol pentru problema noastră privind plasticul. Foarte multe produse sunt echitate ca nefiind din plastic sau ca fiind sigure pentru mediu. Sunt de părere că este nevoie clară de reglementare și monitorizare a materialelor și trebuie o etichetare mai bună a felului în care se pot arunca și să avem o infrastructură mai bună în ce privește gestionarea șeurilor. Plasticul biodegradabil se confruntă cu aceeași probleme ca plasticul obișnuit în ce privește reciclarea și nu ar trebui să fie văzute ca o alternativă bună la plasticul obișnuit, mai ales în ce privește domeniul marin. Am uh, văzut că de plastic, pe care scria foarte clar, eu nu sunt un produs din plastic, când era foarte clar că de fapt erau. Și în final, cum uh, abordează strategia pentru plastic nevoia de a gestiona plasticul mai bine? Trebuie să ne concentrăm pe reutilizare. Trebuie să avem o țintă separată pentru reutilizare, care să fie introdusă în pachetul legislativ și să recunoaștem că este o opțiune mai bună față de reciclare în ce privește ierarhia deșeurilor. Ne îngrijorează faptul că se promovează reutilizarea doar când este eficient din punct de vedere al costurilor. Este și foarte var modul în care se propune colectarea plasticului. Credem că Plastic Alliance salută strategia pentru plastic și dorim să vedem următoarele etape și punerea în aplicare a măsurilor propuse. Evident că una din etapele importante reprezintă refolosirea plasticului de unică folosință acolo unde există date publice disponibile, trebuie să fie incluse în pachetul legislativ. În rest, este clară, strategia trebuie să fie îmbunătățită pentru a trata și a colecta mai bine plasticul. Societatea civilă este cu ochii pe noi, la fel și cetățenii europeni. 800 de mii de persoane au semnat o petiție solicitând Comisiei să um, stabilească ținte pentru reducerea consumului de plastic. Este o îngrijorare de seamă pentru cetățenii din întreaga Europa. Așa că vă cer, membrii ai Comisiei ENVI, să transmiteți un semnal foarte clar în raporturile dumneavoastră care să reflecte dorințele alegătorilor dumneavoastră și nevoile mediului. Începește plasticul. Mulțumesc foarte mult! Madame Van Mulțumesc. Cum doamna Vangelis are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Vangeliuve. Mm, vă mulțumim pentru că ne-ați dat uh, o idee de ansamblu despre ceea ce se întâmplă în domeniul marin. Acum noi, eu aș dori să vă vorbesc despre Plastics Europe, care este un partener strategic pentru uh, regiuni. Dacă ne uităm în general la industria plasticului, vedem că este vorba de o industrie esențială, industrie importantă și pentru economia circulară. 60.000 de întreprinderi, multe IMM-uri, uh, foarte mare cifră de afaceri, la toate 350 de miliarde de euro de cifră de afaceri în 2016. Și contribuția la economia circulară este de asemenea esențială. Aș dori să mă concentrez pe domeniile principale abordate în strategia clasică europeană. Uh, utilizarea, reciclarea și refolosirea sunt elemente cheie E vorba de colectarea separată a tuturor uh, ambalajelor. Pentru a putea face acest lucru e nevoie de o instalație de colectare separată. Vrem să ne concentrăm însă și pe faza de uh, uh colectare, de refolosire. După aceea e nevoie însă și uh, să analizăm partea de ecodesign cu plastice care poate să devină mai uh, este întotdeauna mai responsabilă, iar economia circulară trebuie să fie eficientă din punct de vedere al resurselor și să nu uh, reprezinte o um, emisie de dioxid de carbon foarte ridicată. Conținutul care este reciclat contează foarte mult. Trebuie să ne gândim cum putem să compunem, să reciclăm produse care nu sunt în sine atât de poluante cum ar fi, de exemplu, ambalaje în care calitatea este dubitabilă. Cantitatea și calitatea joacă amândouă un rol foarte important, pentru că standardele de calitate trebuie îmbunătățite chiar și pentru produsele care sunt destinate reciclării. E important însă să ținem minte că un al doilea element foarte important în cadrul strategiei europene uh, pentru combaterea deșeurilor din plastic este că trebuie să reducem numărul cu cantitatea de deșeuri din plastic. Avem aici uh, trei uh, soluții. Avem nevoie de o gestiune a deșeurilor bună, de o persoane responsabile și de produse care să fie calitative. E nevoie de o gestiune foarte bună în primul rând, o colectare corectă și o refolosire, o reciclare de calitate. În același timp avem nevoie de oameni care să se comporte responsabil. Trebuie să se gândească toată lumea că calitatea vieții depinde de reciclarea acestuia. Sigur că viața a fost ușurată, îmbunătățită de apariția plasticului, dar trebuie să fie clară și reversul uh, trebuie să fie clar reversul medaliei și să știm că produsele trebuie să fie reciclate cum trebuie. Apoi, când vorbim de punerea pe piața unor produse, trebuie să ne gândim întotdeauna de la începutul ciclului lor de viață ce se întâmplă cu ele la sfârșit. Și de aceea concepția acestora, planificarea lor trebuie să fie făcută în așa fel încât să ne gândim și la etapa finală. Dacă ne uităm, de exemplu, la plasticul de unică folosință, știm că e nevoie de o definiție, în primul rând, a acestuia, pentru că nu e vorba neapărat de produs, e vorba de produsele care apar uh, în mediul înconjurător, după aceea prin intermediul deșeurilor. Și trebuie să ne gândim și că foarte multe din ele ajung direct pe plajă, de exemplu. Nu întotdeauna ele sunt uh, reciclate sau uh, colectate cum trebuie. Un al treilea domeniu foarte important este cel legat de investiții și inovații este vorba de un domeniu în care Plastics Europe face foarte multe. Când produsele trebuie să fie refolosite, inovarea e esențială pentru economia circulară. La începutul unui ciclu de viață, deci în faza de producție a materialului plastic, există uh, produse, există substanțe alternative, resurse alternative care pot fi folosite în etapa de produs. dar bineînțeles că cel mai important pentru impactul acestor produse este utilizarea lor. Important e și să încercăm să păstrăm produsul pe piață cât mai mult. Produsele care sunt durabile și care sunt din plastic trebuie să poată să, se, să dureze cât mai mult. De exemplu, să poată să fie reparabile. Nu în ultimul rând, trebuie pus și accentul pe faza finală de folosire, dar și post-folosire, atunci când obiectul nu mai poate fi folosit. Reciclarea în, cu proiecte mixte, de, cu produse mixte este o opțiune. Trebuie făcut uh, o trebuie întocmit un model de refolosire care trebuie să fie mai performant pentru ca produsele respective să rămână pe piață cât mai mult, după cum spuneam, și aici tratam, tratarea deșeurilor uh, devine importantă. În uh, ceea ce privește strategia noastră, noi avem uh, obiective comune, cred. Noi am lansat un proiect de, de mm, participare voluntară iar um, acest angajament uh, voluntar are mai multe obiective orizontale și anume să nu iasă plastic cât mai, să iasă cât mai puțin în mediu, să fie, polueze cât mai puțin, să îmbunătățim și eficiența resurselor și să îmbunătățim circularitatea în um, ambalajele de plastic. Toată lumea trebuie să își asume această responsabilitate. Leakage-ul este foarte important. Trebuie să încercăm să combatem uh, ca produsele uh, de faptul ca produsele de plastic să nu, să nu ajungă în natură, trebuie să încercăm să facem tot posibilul pentru ca să ajungă cât mai puține în mediul înconjurător și că nu se pierd, de exemplu, paleți. Um, e important să ne gândim și la mai multe aspecte ale ecodesignului și uh, să facem o evaluare a ciclului de viață. Produsele care sunt eficiente din perspectiva resurselor sunt, uh, trebuie recunoscute foarte repede și e nevoie de o calitate importantă a acestora, pentru că numai așa se poate garanta um, o bună folosire. Un alt element esențial pe care îl uh, promovează Plastics Europe este că în acele regiuni în care poluarea este foarte ridicată, noi am încercat să lansăm 55 de proiecte, de exemplu, în 40 de țări. Avem și Consiliul uh, Plastics Council, care subliniază inițiativele globale prin colaborare cu mai mulți, uh, iar pentru, poluare, pentru a combate poluarea în mediul marin avem și aici mai multe strategii, dar fără obiective foarte ambițioase nu vom ajunge prea departe. Suntem conștienți de acest lucru, iar uh, prin uh, obiectivele ambițioase putem să vedem rezultate concrete. 70% este ținta noastră de îmbunătățire a folosirii, susținere susținerea întregului lanț în uh, folosirea acestor proiecte, dar și folosirea altor produse sau uh, materiale alternative sunt o soluție. Va exista un proiect de monitorizare și se vor face controle de către, unor, de către unele foruri independente pentru ca să putem să atingem aceste obiective foarte ambițioase ale strategiei de plastic. Mulțumesc foarte mult, iar acum ultimul vorbitor în numele experților, domnul Mechi Matila. Aveți cuvântul, vă rog. Ladies and gentlemen, I would like to start. Doamnelor și domnilor, o să încep prin a mă exprima mulțumirea pentru ocazia de a, de a ne prezenta punctul de vedere în ceea ce privește strategia UE pentru produse din plastic în economia circulară. Mă numesc Marc Matala și reprezint Atria, o mare companie de producție alimentară din Finlanda. Misiunea noastră este să producem durabil produse alimentare uh, hrănitoare și sănătoase, axându-ne pe ambalaje mai bune și mai durabile. Iată cele șase subiecte care, după părerea noastră, ar trebui să stea în centrul acestei discuții. Siguranța alimentară trebuie să fie o prioritate. E un subiect extrem de important. Orice schimbări la nivelul lanțului alimentar trebuie să se facă în această direcție. Prevenirea este cea mai bună acțiune în genul acesta de Uh, situații. Exact așa s-a întâmplat și până acum. Există și alte măsuri la fel de importante, însă vreau să subliniez că doar reciclabilitatea nu garantează durabilitate. O mai bună ambalare ajută la reducerea deșeurilor alimentare. Deșeurile alimentare și impactul lor asupra mediului reprezintă o mare problemă în comparație cu uh, ambalajele alimentare, care trebuie să protejeze produsele și să reducă risipa alimentară. Și pe aceste direcții nu trebuie să existe compromisuri. Crearea de valori este un element cheie în durabilitate și ce am învățat între timp este că progresul se înregistrează doar atunci când există preferințe la nivelul consumatorilor. Dacă nu, toate eforturile s-ar putea să fie în van axarea pe o abordare holistică la nivelul întregului sistem și impactul net asupra mediului trebuie să fie principiile pe baza cărora ne orientăm. Fiecare pas din lanțul valoric trebuie să fie acoperit atunci când uh, ne interesează protecția mediului. Crearea de deșeuri Trebuie să meargă mână în mână cu schemele de colectare și comunicarea cu clienții, pentru că reciclabilitatea nu va împiedica un comportament neconform și ar fi mai bine ca aceste două obiective importante să fie abordate separat și abordate cu măsuri pe măs- la înălțime. Aceasta este orientarea pe care am respectat-o în ultimul deceniu și sperăm că va rămâne un instrument și pe viitor. Motivul este că am văzut cât de bine lucrurile funcționează în realitate. Cel mai bun exemplu este noul ambalaj inovator pentru carne tocată, lansat anul trecut. Vă imaginați care ar fi potențialul dacă se adoptă abordări similare pe scară largă. Gândiți-vă la supermarketul de unde cum faceți cumpărăturile, gândiți-vă la posibilitățile existente la nivelul reducerii polorii cu plastic. am reușit să reducem cu 50% consumul de plastic cu doar acest produs. La un an după lansare putem spune cu siguranță că cererea consumatorilor se îndreaptă către genul acesta de schimbări și pentru alte produse și categorii. Asta poate pentru că uh, schimbările în bine se văd așa de ușor. Reducerea cifrelor Cifrele acestea mici, sigur, au de-a face cu dimensiunea Finlandei, care este foarte mică, dar totuși o reducere de 50% e semnificativă. Principalul motiv este îmbunătățirea eficienței materialelor pe baza analizei ciclului de viață făcută de furnizor. Reducerea amprentei de carbon a fost sub peste 30%. Toți indicatorii, cum ar fi utilizarea de energie și resurse naturale, au arătat rezultate pozitive. Noul ambalaj nu este perfect din punct de vedere al reciclării, însă fără îndoială e un foarte important pas înainte către durabilitate. progresul la nivelul durabilității se realizează mai bine dacă este însoțit de alte îmbunătățiri. Altfel spus, orice situație negativă la nivelul valorii și calității percepute, trebuie să pornească de aici. Rolul ambalajului este să protejeze produsele. Chiar și o creștere mică a risipei alimentare va, ar putea anula progresele înregistrate la nivelul ambalajelor. Dacă creăm mai bune ambalaje, vom putea și îmbunătăți durata de viață a produselor, ceea ce, din nou, duce la reducerea risipei alimentare. Dezvoltarea durabilă e posibilă doar dacă sunt avuți în vedere toți pașii din lanțul valoric. Impactul net asupra mediului trebuie să fie pozitiv pe măsură ce ne îndreptăm către economia circulară. Deșeurile rezultă în urma comportamentului neconform, îndeunătoare și e destul de ciudat pentru consumatori să vorbim despre reciclabilitate în cazul ambalajelor din plastic. Măsurile corective ar trebui să faciliteze procesul și să-l facă mai ușor de înțeles. Și în încheiere, propunem următoarele etape. Înregistrarea de progrese în domeniu trebuie să fie avută în vedere. În cazurile în care reciclarea și reducerea materialelor nu sunt aliniate, trebuie să se facă o evaluare a impactului asupra mediului din punct de vedere științific și astfel vom putea lua decizii relevante din punct de vedere al mediului punctual. 3 investigarea de noi posibilități pentru reutilizare și reciclare. Este foarte probabil că se vor înregistra progrese în tehnologia de reciclare, așa cum au arătat și antevorbitorii mei. 4. Creșterea nivelului de conștientizare în rândul factorilor interesați și a consumatorilor. Cum am spus, pentru consumatori e destul de greu să înțeleagă toate aceste aspecte. Pe viitor, toate acțiunile trebuie să fie dirijate împotriva dezvoltării durabile. Altfel, impactul asupra acceptării în rândul clientilor s-ar putea să fie negativ și va fi dificil să se atingă obiectivele comune de gestionare deșeurilor. Cel mai important aspect referitor la aceste produse care respectă mediul este că în rândul consumatorilor există dorința unor schimbări durabile mici în viața de zi cu zi. Și de aceea trebuie să continuăm să creăm ambalaje mai bune și mai durabile. Acest obiectiv nu trebuie periclitat cu optimizarea parțială într-o parte a lanțului valoric. Accentul trebuie să fie pus pe atitudinea consumatorilor și, în încheiere, Aș vrea să-i provoc pe toți factorii interesați, furnizori, cercetători și legiuitori să ne ajute să creăm mai bune ambalaje pentru consumator și mediu. Doamnelor și domnilor, încă o dată vă mulțumesc pentru ocazia de a prezenta punctul nostru de vedere. Mulțumesc! Thank you very much and now I'd like to invite uh, uh, the European Mulțumim foarte mult! Dăm cuvântul acum reprezentantului Comisiei, domnul Lauskas, care va face o prezentare. Good afternoon, thank you. Bună ziua, mulțumesc, doamnă președintă, pentru invitație, pentru această inițiativă, care a venit chiar la momentul potrivit. Intervențiile de până acum ne confirmă că am stabilit echilibrul corect. Am făcut acest lucru pentru că Nu este primul document strategic referitoare la produse din plastic. Știți că a existat o carte verde pe deșeurile din plastic în 2013, care a dus la uh, Uh, o percepție foarte interesantă în rândul publicului și asta este o sursă de înțelepciune și orientare pentru noi. Însă am devenit parte economiei circulare și a trebuit să introducem lucrurile într-un context mai larg și să încercăm să aliniem interese diferite și adesea conflictuale și să găsim o soluție care să nu fie cu câștig zero pentru toată lumea, ci să fie ceva vizionar pe viitor, care să ducă la schimbări. Nu va fi o strategie ușor de implementat. Unele dintre aceste acțiuni vor necesita schimbări legislative pe viitor cu întreaga mașinărie de legiferare, însă suntem convinși și dorim să facem acest lucru. Am construit această strategie în jurul celor patru axe principale, cea referitoare la economie, și s-a susținut aici faptul că modul în care tratăm plasticul nu este neapărat uh, sănătos sau inteligent, că plasticul este un material cheie pentru uh, existența uh, aspectelor care ne îmbunătățesc viața, care ne facilitează viața. Utilizarea a crescut cu uh, foarte mult la sută în ultimii ani Însă, ce a scăpat de sub control este cum îl utilizăm după uh, prima utilizare. Este utilizat într-un mod inteligent? <clears throat> Asta trebuie să avem în vedere. Uh, ne interesează aspectele economice, dar um, inclusiv pentru produsele secundare care și-au încheiat ciclul de viață, să vedem cum le putem insufla o nouă viață acestor materiale. A doua axă este poluarea, o problemă de mediu. Eh, lucrurile au scăpat de sub control, cum vedem și în cazul deșeurilor mm, care poluează mările, dar de altfel peste tot în lume. Lucrurile au scăpat de sub control și mă bucur să văd că legile pe care urmează să le schimbăm, directiva cadru privind deșeurile și altele, vor produce o mare schimbare pentru că vor stabili niște ținte mai ridicate, vor necesita calcularea într-un mod mai strict, Nu vor fi cerințe mai stricte pentru uh, răspunderea extinsă a producătorilor, unul dintre instrumentele cele mai de succes de pe piață care sunt folosite în prezent. Și sigur că trebuie să fim gata să uh, acționăm pentru a reduce poluarea. Industrializarea e o chestiune care a fost menționată și evident trebuie să uh, vedem lucrurile dintr-o nouă perspectivă, într-o nouă lumină în ceea ce privește plasticul și să vedem uh, cum putem produce ceva care să ajute la o mai bună reciclare, la o mai bună desmembrare. Plasticul nu este motivul pentru care multe produse uh, nu mai pot fi utilizate sau poate cauzează uh, stricarea multor produse, deci poate că s-ar prelungi și ciclul lor de viață. Dacă ne uităm la statisticile producției și consumului, vedem că se crește, crește în alte regiuni exponențial față de Europa și problemele de mediu sunt mai acute. Deci orice facem nu va fi suficient, dar va trebui să arătăm care este calea de urmat. Să dăm un exemplu. Avem soluții, există și alte regiuni, alte țări, alte companii din alte părți ale lumii care încearcă să găsească soluții. Deci, uh, acțiunile sunt sincronizate, dar da, uh, trebuie să avem o strategie completă pentru a putea acționa. Suntem gata cu toții să acționăm pe cele patru axe, dar încă o dată e nevoie de o implicare puternică a societății, a tuturor factorilor economici implicați și de aceea am apreciat așa de tare uh, angajamentul voluntar din partea Plastics Europe și altor companii. De aceea, acordăm o mare importanță și exercițiilor de angajament pe care le-am început odată cu publicarea acestei strategii, prin care cerem companiilor să ne spune în ce măsură pe viitor vor putea introduce plasticul reciclat în uh, produsele lor. Vom vedea dacă este posibil și dacă nu e posibil, unde putem uh, ajuta industria și companiile. Uh, și să vedem cum putem asigura o durabilitate pentru aceste produse. Suntem siguri că asta va schimba întreaga lume, va trebui să, să acționăm împreună. Mulțumim! Thank you very much. Mulțumesc, dragi colegi. Acum vă invit să ne spuneți dacă doriți să interveniți. Domnul Floreț. <coughs> Ja, vielen Dank. Ich bin eigentlich sehr... Mulțumesc foarte mult. Sunt destul de surprins pozitiv de strategia comisiei, mi se pare foarte bună. Eu aș vrea să adresez o întrebare ultimului vorbitor din partea, comisar, din partea comisiei. Doamna comisar a, domnul comisar a spus că dorește să introducă un impozit pe plastic. Vreau să știu dacă puteți să-mi spuneți ceva despre aceasta. Al doilea rând, avem acum uh, o interdicție de import din partea Chinei. Vreau să știu care este strategia. Dacă chiar se închide această cale, mai există alte variantă, să aducem deșeurile pe, în halde care au fost închise de mult. Și am o întrebare către Plastic Europe. De asemenea, dumneavoastră ați arătat, din fericire, că există deja o reutilizare a materialelor din plastic și vreau să a produselor din plastic și vreau să știu dacă valoarea mărfii respective a produsului se păstrează sau dacă scade pe, pe parcursul acestor refolosiri. Iar uh, către reprezentanta uh, Plastic Europe care a vorbit în limba sa, ceea ce mi-a plăcut foarte mult că și-a folosit limba maternă, uh, Um, indiferent care e situația cu piețele secundare, vreau să știu dacă nu e nevoie totuși până la urmă tot de standarde. Dacă reciclăm ceva și uh, nu e nevoie pentru mărfurile respective să existe un standard care se respecte ca să-l cumpere finul meu, de exemplu, și să-și pună termopane. Dacă nu știe că se respectă acel standard, nu va cumpăra acel produs, nu-i așa? Mulțumesc! Doamna Dali, mulțumesc uh, foarte mult pentru că ați venit uh, aici pentru ca să discutați cu noi uh, acest temă. E o discuție care e foarte importantă pentru comisia noastră, mai ales având în vedere că foarte mari cantități de plastic ajung în mediul înconjurător, atât în mediul marin cât și pe mediul uscat și că ele produc o daune evidente la adresa mediului înconjurător. Aș vrea să mă concentrez pe mediul marin și deșeurile mediul marin, mai ales pentru că am citit un studiu care a fost făcut de către Centrul de um, Studii Ecologice în Germania, care arată că 90% din plasticele din mare ajung uh, în mare în fiecare an uh, prin intermediul activităților umane, de exemplu, uh, de, în momentul în care se descarcă camioane în apă, pur și simplu. Eu vin din Malta și când am văzut uh, care este situația deversărilor uh, directe în ocean și în mări, am văzut că foarte multe uh, din acestea contribuie direct la faptul că ajung uh, deșeuri de plastic în Mediterană. De multe ori, uh, Mediterana a fost descrisă ca fiind una din cele mai uh, poluate mări cu plastic. Aceasta mă face să uh, mă gândesc uh, la um, soluțiile pe care le putem avea în legătură cu microplasticele din mediul marin și aș vrea să știu care este părerea experților noștri, mai ales uh, doamnei care a vorbit despre mediul marin, în legătură cu microplasticele și dacă există anumite soluții pentru a face curățenie în ceea ce privește microplasticul în apele noastre, ceea ce nu înseamnă că nu e nevoie să ne mobilizăm noi Uniunea Europeană pentru că mm, o proastă gestiune a deșeurilor mm, este o mare problemă în domeniu. Însă aș dori să pun o întrebare în legătură cu bioplastice, la care s-a făcut referire și în discuția dinainte. Aș dori să întreb dacă bioplasticele ar putea să ajute în procesul uh, de uh, tranziție sănătoasă către, micro, uh, către curățarea microplasticelor și a proceselor de curățare de uh, microplastice în oceane. Când vorbim despre bioplastice, însă vorbim și despre un material care poate să se degradeze în maxim 20 24 de luni și vreau, luni și vreau să întreb dacă poate ajuta rezol, la rezolvarea problemei microplasticelor din ocean în general. Aș vrea să vă rog să-mi răspundeți. Știu că um, e o mare provocare, provocarea este foarte dificilă, însă când vorbim de gestiunea deșeurilor, trebuie să discutăm și despre gestionarea deșeurilor uh, tehno, uh, electrocasnice avem uh, inovarea, avem uh, ca soluție, avem soluțiile inovatoare um, care să pună pe piață, de exemplu, produse care sunt mai puțin uh, dificil de degradat, e nevoie și de o re- legislație care să garanteze reciclarea acestor bunuri electrocasnice, electrotehnice și trebuie să ne asigurăm că ne uităm la această strategie ca la o strategie totală de gestionarea deșeurilor și că ne uităm la plastice de asemenea ca la o materie care, sau un material care poate să ne aducă și o provocare pe care să o folosim pe termen lung. Mulțumesc. Domnul Afronte acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș dori să vorbesc despre o temă specifică, pentru că am văzut că se, suntem oarecum de acord, chiar dacă are foarte multe fațete această problemă, e clar că trebuie să lucrăm foarte mult pe prevenție, reciclare, utilizare și faptul că e nevoie de uh, un ecodesign mai uh, performant. Și la întâlnirile reportorilor din umbră se discută despre exact aceste aspecte și dar se merge în direcția unui acord. Aș vrea să folosesc uh, ocazia um, prezenței acestor experți din domeniul uh, respectiv industrial și să întreb care este viziunea lor pe trei aspecte foarte importante. Primul aspect este prezența în plastic a unor substanțe periculoase. Știm foarte clar că există plastice care, sunt, uh, care conțin bisfemol sau diferiți precursori al clorului. E vorba de substanțe care sunt problematice pentru sănătatea publică mai ales în momentul în care este folosită, dar și în momentul în care ea este topită sau degradată, deci în cele două uh, laturi ale industriei uh, tratării deșeurilor sau a produselor. Apoi mai avem problema microplasticelor. Nu văd neapărat o perspectivă deosebită din ceea ce am discutat aici. Colega Dali a întrebat care sunt uh, strategiile dumneavoastră, pentru că vrem să știm din partea sectorului industriei dacă se întâmplă ceva, um, dacă putem să introducem anumite substanțe care uh, să poată să ducă la o degradare mai rapidă, dacă aceasta ar putea ajuta în combaterea problemei microplasticelor și dacă industria are vreo idee în ceea ce privește inovările în domeniu. Și în al treilea rând, tot o întrebare către industrie, cum vedeți dumneavoastră problema plasticilor bazați pe bioplastici, dacă este cu adevărat aceasta o soluție sau dacă nu se înlocuiește o problemă de fapt cu alta. E adevărat și deja ar fi un lucru pozitiv dacă noi am reușit să Uh, separăm cât mai mult uh, plasticul de uh, combustibilii fosibili, de resursele fosile și aș vrea să înțeleg dacă există o mișcare în acest sens în sector și către bioplastice și dacă avem o astfel de soluție în, la orizont. Mulțumesc! Acum doamna de la E. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu putem decât să constatăm un consens cu privire la utilizarea plasticelor către o creștere a ratei de reciclare a plasticelor. dar e un subiect care nu cred că s-a discutat destul. E vorba de înlocuirea plasticilor cu materiale mai rezistente care respectă mai bine cerințele de mediu. Vreau să vă dau un exemplu foarte simplu. De câțiva ani se uh, interzice um, producătorilor sau um, comercianților de uh, li se impune o, comercianților în domeniul fructelor și legumelor un fel de mm, recipient de plastic, deși folosiseră foarte mult timp lemnul sau uh, metalul. Eu zic că trebuie să ținem cont de astfel de posibilități. Um, e la fel ca și cu sticlele de plastic care ar putea să fie înlocuite, de exemplu, cu sticle de sticlă sau cu containere mai uh, mari decât aceste sticle care necesită uh, și mănâncă în același timp o energie enormă în ceea ce privește reciclarea. E important să ne gândim la înlocuirea posibilă a plasticului cu uh, materiale care ar putea să fie mai uh, prietenoase față de mediu. Mulțumesc, doamna Simona Bonafe. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. S-au, făcut deja, s-au pus deja foarte multe întrebări, de aceea aș vrea să iau cuvântul pe o temă care este foarte importantă pentru mine. Uh, mai întâi, aș dori să mulțumesc Comisia pentru prezentarea strategiei în domeniul plasticelor, pe care am salutat-o cu entuziasm, pentru că am reținut că acest pachet este un pas înainte către o economie circulară, un pas foarte important. Strategia ne permite să abordăm două teme. În primul rând, lupta împotriva poluării, mai ales poluării marine, care este un fenomen care, după părerea mea, încă nu a fost analizat uh, cum trebuie din perspectiva consecințelor pe generațiile viitoare. Și, în al doilea rând, strategia ne permite să mai facem un pas înainte către tranziția spre economia circulară. Să nu uităm că avem un cuvânt care se numește economie aici. Și dacă noi chiar vrem să susținem un nou model de dezvoltare sustenabilă, atunci noi trebuie să plecăm tocmai de la economie. Iar această strategie ne permite să facem un pas înainte în uh, inovarea modelului nostru productiv și în uh, adecvarea lui, în adaptarea lui la provocările pe care le avem și din perspectivă de mediu și din perspectivă tehnologică. Ceea ce m-ar interesa foarte mult și aș dori să aprofundăm cu lucrătorii din sector și cu experții este tema materiilor prime și secundare. Vreau să explic ce vreau să spun. Dacă, pe de-o parte, în economia circulară considerăm că este importantă toată partea de prevenție în ceea ce privește generația deșeurilor și în generația deșeurilor plastice, având în vedere că ele au un impact asupra luptei uh, împotriva poluării, trebuie spus că noi în pachetul pe economia circulară deja am prevăzut mai multe măsuri pentru prevenirea deșeurilor. Prevenirea acestei generații de deșeuri înseamnă deja că încercăm să mergem un pas mai departe spre economia circulară. Un alt subiect este însă reciclarea. Încă în pachetul economiei circulare pusesem mai multe măsuri și uh, am uh, crescut uh, targetul ținta de reciclare, mai ales al materialelor plastice. Vreau să vă amintesc că acest material este unul care este reciclat foarte puțin, în orice caz cel mai puțin reciclat în, în uh, industrie și odată ce se reciclează, nu s-a terminat de fapt sarcina noastră, pentru că materialul uh, reciclat pentru a participa cu adevărat la industria de reciclare trebuie să aibă o sustenabilitate în sine. Deci ceea ce, nu, ce cer producătorii de plastic, dar nu numai ei, este cum să facă pentru ca, mai ales în ceea ce privește plasticul, plasticul virgin, care costă mai puțin decât cel reciclat în acest aspect, când, într-un context în care prețul mărfurilor e destul de redus, important este să știm care sunt mecanismele pe care le avem pentru a crea o piață a materiilor prime și secundare de plastic, care după aceea să aibă un impact pozitiv asupra reciclării. Mi se pare evident că trebuie să acționăm foarte mult și pe colectarea diferențiată a deșeurilor, pentru că calitatea um, materialului reciclat contează, dar eu aș dori să intrăm mai mult în subiect, pentru că, după părerea mea, aici facem cumva uh, virajul către economia circulară. Dacă tot ceea ce este reciclat rămâne deoparte nu este reutilizat, degeaba efortul acesta îl facem uh, cu toții. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Pedicini! Mulțumesc, doamnă președinte. Eu nu vreau să repet ceea ce s-a spus deja înaintea mea. Însă aș vrea să mă să mă refer mai ales la interdicția anumitor tipuri de plastic dăunătoare pentru mediu, cum ar fi plasticul oxodegradabil și uh, eliminarea unor substanțe periculoase din plastic, de exemplu cele care sunt în contact cu alimentele, ftalatele, visfemolul, am discutat deja de multe ori despre ele la Comisia pentru Mediu. În adoptarea pachetului pe deșeuri am reușit de asemenea să recunoaștem problema poluării marine, un prim punct important, dar e clar că nu este suficient. E nevoie de acțiuni mai puternice pe acest subiect, s-a vorbit deja de microplastic, de cercetarea necesară și de campaniile de informare pentru cetățeni cu privire la efectele deșeurilor în mare. Despre aceasta s-a mai vorbit. Aș încheia însă spunând că dacă ardem plasticul, aceasta nu e pentru noi o opțiune. Foarte des se vorbește despre, chiar astăzi, despre puterea calorică pe care o are plasticul în incineratoarele uh, pentru deșeuri și eventual o folosire sa în loc de combustibilii tradiționali. Eu aș vrea să amintesc că această practică nu numai că de fapt nu coincide cu economia circulară, dar este și la originea multor emisii toxice care poluează aerul foarte mult și care sunt extrem de dăunătoare pentru sănătate. Iată de ce eu cer comisiei care este, să ne spună care e poziția sa cu privire la arderea plasticului. Mulțumesc, doamna Grostet. Eu cred că Există totuși o pană în domeniul reciclării. Sigur, ni s-a spus că 800 de mii de cetățeni europeni au semnat o petiție, dar din 500 de milioane de cetățeni europeni, ce înseamnă 800 de mii? În orice caz, exemplul pe care îl văd eu la mine în țară este clar. Am uh, creat mai multe posibilități de triere de reciclare, dar nu se mișcă nimic. Deja de 20 de ani, de fapt, lucrurile nu au mai evoluat. Am cumpărat niște sticle de lapte, de plastic. Am cumpărat, am schimbat producătorul, am decis să cumpăr, de exemplu, laptele care este produs de către agricultorii din regiunea unde locuiesc. După câteva săptămâni, aud din presă că eu avem o problemă pentru că plasticul pe care îl folosesc pentru sticlele lor nu este reciclabil și deci că e o mare problemă. Poate că plasticul respectiv e mai ieftin, dar sigur nu este reciclabil. Și deci am revenit, am cumpărat alt lapte dintr-o, de la o firmă mai mare, pentru că acela este plastic reciclabil. Dacă vă dau acest exemplu, e pentru ca să vă arăt că există plastice nereciclabile, acelea trebuie să fie interzise sau atunci trebuie obligată industria să găsească soluții. Dar nu putem să continuăm să producem materiale care nu sunt reciclabile. Aceasta e prima chestiune. A doua, principiul poluatorul plătește. E foarte important. Suntem îngroziți să vedem ce poluare marină avem. Ar trebui de aceea să punem o frână, în fine, la tendința aceasta. Sigur că Europa poate să facă eforturi, dar uh, e nevoie să se ia decizii și la nivel internațional. Pentru că ni se prezintă poze cu plaje uh, paradisiace în Asia, în Pacific, dar nu ni se arată pozele cu mediul marin în care avem uh, o poluare îngrozitor de, de mare. Eu zic că trebuie apucată problema din toate părțile. Apoi, taxa. Comisia Europeană ne-a prezentat strategia pe materiile plastice în ianuarie, după care domnul Oettinger, comisar pentru buget, ne propune o taxă pentru ca să compensăm pierderile de contribuții din partea Regatului Unit. Desigur, domnul Katainen, vicepreședinte, ne spune că are dubii în ceea ce privește uh, aplicațiile, aplicarea unei taxe ca aceasta în Europa. Vreau să știu, deci, dacă și Comisia Europeană a prevăzut investiția în noi tehnologii pentru a avea plastice mai inteligente, deci mai reciclabile, și Apoi vreau să știu ce gândiți despre pașaportul unui produs, ceea ce înseamnă o marcare, o etichetare a, și numerotare a unui produs pentru ca trasabilitatea să fie fiabilă. Vreau să vă întreb dacă chiar e fiabilă, dacă e realistă. Acestea sunt întrebările pe care mi le pun eu acum și în așteptare suntem foarte dezamăgiți. Mi se pare că pe chiar se cam avansează încet și timpul trece și poluarea crește. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Demesmaker. Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc experților pentru toate clarificările pe care le-am primit. Tocmai concepem raportul și de aceea această audiere e foarte importantă. Îi mulțumesc foarte mult comisiei. Am spus deja că strategia aceasta reprezintă un pas foarte important în direcția corectă. Nu este însă o strategie de combatere a plasticului. Nici nu ar trebui să fie așa ceva, ci trebuie să încercăm să fim durabili în abordarea acestui material, să dezvoltăm economia circulară. Nu trebuie să ne gândim numai la materialul în sine în momentul acela, ci trebuie să încercăm să ne gândim la noi modele uh, la noi modele de consumator, la uh, modele inteligente de producție și aceasta pe tot parcursul uh, lanțului de producție. Avem nevoie de o politică a produsului, o politică a chimicalelor și o politică uh, inovatoare. Aș dori să știu, mai ales din partea Comisiei, ce părere are despre toate aceste potențiale. Apoi uh, aș, auzim că e foarte dificil să schimbăm mentalitatea consumatorilor. Nu e ușor, dar pe de altă parte, dacă mă uit tot timpul la publicitate, de exemplu, se vede foarte clar că asta este ce vor producătorii. Vor, prin publicitate, să influențeze comportamentul consumatorilor. Ei încearcă să ne convingă uh, că un produs merită cumpărat, care înainte, pe care înainte nu-l aveam, de fapt de care nici nu aveam nevoie, devine deodată absolut esențial. Și producătorii creează, deci, nevoi la consumator. Dacă reușesc să facă acest lucru cu publicitatea, de ce să nu reușim să facem același lucru pe același principiu cu uh, principiul economiei circulare? Și de ce nu încercăm să integrăm economia circulară în identitatea de marcă, de brand. Și o întrebare specifică, dacă îmi permiteți, către doamna Weinhardt. Ați auzit că substanțele periculoase sunt o problemă foarte mare. Ați spus că nu e nevoie să aruncăm totul la gunoi, pentru că unele lucruri sunt bune. Ați făcut uh, referire la reciclarea chimică. Vreau să știu cât de multe se fac în această direcție. Cât de mult faceți pentru ca această procedură să contribuie la o soluționare a problemei. Și o ultimă întrebare. Inovarea. Inovarea trebuie să fie stimulată, trebuie să fie create stimulente pentru participanții la această, pe această piață și vreau să știu unde ați vrea să investiți mai ales pentru ca strategia aceasta să meargă într-adevăr către un succes. Mulțumesc, doamna Auken. Øh, Vă mulțumesc și mulțumesc foarte mult Comisiei. Am câteva întrebări concrete care se leagă de directivă. Directiva privind pungile de plastic adoptată în 2015. Aș dori să știu, în acest caz, dacă își dorește Comisia să propună o interzicere completă a oxoplasticelor. Avem studii care arată că sunt extrem de dăunătoare, mai mult decât orice alte substanțe. Plasticele oxodegradabile se degradează în particule extrem de mici, nu poate fi colectat în niciun fel. Și ar trebui să ne punem problema, să ne temem de faptul că sunt folosite în agricultură pentru a acoperi căpșuni. Am văzut acest lucru, pare o idee bună. să pune oxoplasticul pe căpșuni și dispare, pur și simplu, nu mai trebuie colectat. Deoarece ajunge în sol, în particule extrem de mici și dispare la prima vedere, dar este o catastrofă absolută și ar trebui interzis. Oricum, ideea este că plasticul de unică folosință trebuie abordat mai întâi din perspectiva prevenirii. Aceasta trebuie să fie prioritatea noastră când vine vorba de pungi de plastic. Se pot astfel lua foarte multe măsuri care ar preveni utilizarea plasticului. Am putea, spre exemplu, să cerem o garanție pentru sticle sau am putea să ne asigurăm că întotdeauna se pune la dispoziție apă, cum este în Parlament, pentru a putea folosi apa în locul sticlelor de plastic. Nu ar trebui să avem astfel plastic de unică folosință și nu ar trebui să avem plastic care ajunge pur și simplu să fie aruncat în natură. Este periculos, evident. Cred că trebuie în primul rând restricționat nu cred în acordurile voluntare. Industria spune că da, aștept acordul, dar cred că trebuie să avem cerințe foarte clare. Și, în ultimul rând, trebuie să găsim un mod de a calcula câte pungi de plastic să folosesc. În Danemarca avem un guvern foarte reticent care, practic, a desfințat Ministerul Mediului și care spune că n-ar trebui să se ia nicio măsură. Trebuie să găsim o modalitate de a calcula cantitatea de pungi de plastic, Mi s-a promis că vom avea o astfel de metodă. Eu cred că ar fi trebuit să o fi avut încă de pe acum un an pentru a putea să combatem această idee că nu există niciun fel de problemă în țări ca Danemarca și să ne trezim cu inițiative destul de ridicole din partea altor partide. Dar lăsând acestea două parte și concentrându-ne asupra plasticului de unică folosință, cred că trebuie să avem eficiente, după cum ne-ați promis. Dar vă mulțumesc oricum. Vă mulțumesc foarte mult și acum doamna Marghines. Thank you, Chair. Vă mulțumesc și îmi cer scuză că nu m-am aflat aici în timpul prezentării, dar doresc să contribui doresc foarte mult să contribui la dezbaterea privind plasticul. În primul rând, M-a frapat că atunci când am zburat spre Bruxelles, am folosit foarte mult plastic pe drum. Toate recipientele și furculițele, lingurițele, tot ce am folosit erau de plastic. Avem o problemă în toate sectoarele și suntem cu toții vinovați și noi folosim sticle de plastic acasă. Cel de-al doilea lucru este că dorim să reducem folosirea plasticului, dar în multe cazuri este folosit, spre exemplu, pentru a păstra mâncarea și noi dorim și să reducem risipa de alimente. Trebuie să mergem într-o direcție cu ambele lucruri. Și cel de-al treia lucru, doresc să spun că acasă eu încerc foarte mult să reciclez totul, dar este o luptă, o bătălie pierdută când vine vorba de plastic, deoarece nu știu care este reciclabil și care nu. Încerc să-l spăl ca, și să-l usuc pentru a nu fi contaminat, dar îmi pun problema dacă nu cumva irosesc apă încercând să reciclez acel plastic. Avem astfel multe conflicte privind mediul și trebuie să ne ocupăm de ele. Un domeniu care folosește intens plasticul este cel al agriculturii și horticulturii. Este folosit pentru recolte. Trebuie să vedem totuși ce se întâmplă cu plasticul și trebuie să începem să căutăm soluții prin care să-l înlocuim. În ceea ce privește bioeconomia despre care vorbim și care face parte în economia circulară, eu cred că aceasta este soluția pentru multe din problemele noastre. Foarte mulți de dumneavoastră sunteți dezamăgiți de lipsa de progres. Cred că în urma deciziei Chinei, suntem cu toții mult mai conștienți de problema plasticului. Eu vin din Irlanda și o spun cu părere, dau că este printre țările care consumă cel mai mult plastic raportat la populația sa ceea ce a dus la un grad mai mare de conștientizare a problemei în Irlanda, ceea ce nu este deloc rău. Vă mulțumesc, aceștia au fost toți vorbitorii de pe lista mea. Doresc acum să rog Comisia din nou și părțile interesate să ia cuvântul și să ofere răspunsuri sau contribuții la dezbatere. Voi folosi aceeași aceeași ordine în care s-a luat cuvântul. The same order at the beginning, so I'll start first. Așa că voi începe cu doamna Valred. Da, vă mulțumesc foarte mult. Am foarte multe întrebări la care să ofer răspuns. Ne s-au pus mai multe întrebări privind bioplasticele și dacă ele reprezintă o soluție și dacă vor contribui sau nu la îmbunătățirea felului în care folosim plasticul. Cred că trebuie să facem o diferențiere foarte clară între două lucruri și anume biodegradabil și bioplastice. Cu alte cuvinte, plastice care sunt produse folosind substanțe biologice. Plasticul produs folosind substanțe biologice nu este neapărat biodegradabil. Am remarcat că biomasa se poate folosi pentru a produce produse asemănătoare cu plasticul obținut din produse petrochimice. Așadar, nu cred că reprezintă neapărat o soluție. Există o serie de activități biodegradabile, dar nu putem să le reunim sub aceeași umbrelă. Avem bioplastice care pot fi biodegradabile. Și avem și alte categorii. Spre exemplu, plasticele biodegradabile ar trebui să fie colectate separat. Dacă le colectăm împreună cu alte tipuri de plastic și am uh, auzit aici cât de dificil este să se facă sortarea deșeurilor din plastic. Dacă am amesteca bioplasticul cu alte tipuri de plastic, am avea o nouă problemă, ceea ce ar uh, afecta, de fapt, abilitatea noastră de a recicla. Nu am o soluție la această problemă. Cred că trebuie să studiem în continuare chestiunea și să vedem ce opțiune avem. Am auzit foarte multe și despre prezența diferitelor substanțe nocive care ridică semnale de alarmă. În prezentarea mea, sublinez faptul că prezența substanțelor toxice în plastic se poate combate prin reciclarea substanțelor chimice. De exemplu, plasticul poate fi dizolvat și pot fi eliminate cele mai toxice substanțe dacă este tratat cu anumite proceduri. Și atunci polimerii pot fi refolosiți. Plasticul din uh, seturi termice conțin de foarte multe ori substanțe toxice și avem și alte probleme, inclusiv monomerii, dar am putea refolosi aceste substanțe după aceea ar putea fi o posibilă soluție în viitor. Am putea astfel să eliminăm SVHC și alte substanțe chimice, dar evident că ar fi nevoie de, de investiții destul de mari. s au obținut foarte multe prin intermediul proiectelor pilot la scară, scară mică, care acum trebuie să fie pusă în aplicare la scară mai largă, să se bucure de investițiile respective. În ceea ce privește sugestia mea privind felul în care să investim în inovație, cred că, evident, că reciclarea trebuie să fie o prioritate. Și în ultimul rând doresc să revin la SVHC. Prezența substanțelor foarte toxice nu înseamnă că nu putem să reciclăm. Cred că este foarte important să avem mereu o abordare bazată pe riscuri, să nu analizăm doar pericolele, să analizăm riscurile inerente pentru oameni și pentru mediu. Am constatat că plasticul reciclat poate fi refolosit. și că putem demonstra că este un grad de risc neglijabil și că există avantaje economice nete. În acest caz, cred că este avantajos să reciclăm plasticul. Directiva RICH, propunerea RICH, este o legis legislație mult mai modernă care ne oferă soluții în această privință și care se leagă de Comisia pentru Analiză Socioeconomică și Comisia de Mediu. Putem astfel să alegem dacă merită sau nu să reciclăm diferite materiale. Am văzut că s-au uh, oferit autorizații în acest sens. Mulțumită cercetării științifice, am putea să extindem posibilitatea și la alte materiale. Am avut și o întrebare privind uh, pașapoartele pentru materiale și dacă este o propunere realistă. Cred că avem nevoie de o comunicare eficientă pe tot parcursul lanțului de valoare până la consumatori. Trebuie să nu pierdem în vedere că după 10-20 de ani produsele de plastic ajung la deșeuri, pot fi reciclate și este important să știm dacă ele conțin substanțe toxice sau nu. Astfel că este foarte important să lucrăm și cu mm, industria reciclării și nu credem că un pașaport ar fi cea mai bună soluție. Cred că soluția mai indicată este să avem tehnologie mai avansată. S-au realizat foarte multe în ce privește inovarea pentru tehnologia blockchain, care putea fi și ea o soluție. Asta înseamnă că putem să investim în inovații pentru a vedea ce este posibil, pentru a asigura investiții mai mari pentru reciclarea de întregul pe de întregul lanțului de valoare. Și acum doresc să dau cuvântul colegii mele. Thank you for... Acum, doamna Presland. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru toate întrebările interesante. Doresc să încep mai întâi cu chestiunea microplasticelor. Nu pot, nu pot fi curățate niciun fel odată ce ajung în oceane. Până la urmă ajung uh, printre sedimente, dar asta nu înseamnă că nu mai au efect asupra mediului. Sunt studii care arată că microplasticele din sedimente schimbă în întregime natura sedimentelor, ceea ce afectează comunitățile, ceea ce afectează organismele care trăiesc acolo. Deci singura metodă pe care o putem folosi aici este să împiedicăm formarea de microplastice. În ce privește plasticele biologice și biodegradabile, există standarde privind uh, uh mediul acvatic. Nu sunt standarde convenite la nivel internațional, sunt extrem de recente și sunt standarde care se leagă doar de decretarea în mediul marin. Deci dacă produsele respective sunt eliminate în altă parte pe apă, într-un râu sau pur și simplu pe sol, nu se mai aplică standardul și oricum se referă doar la 10% din materiale. Este un subiect care ne pune multe semne întrebare. Nu credem că alt tip de plastic poate fi o soluție așa de bună în ce privește poluarea mediului marin. Trebuie să se comunice foarte clar cum să fie colectate atunci când ajung la sfârșitul ciclului de viață. Doresc să mă refer rapid și la felul în care putem să măsurăm durabilitatea și am vorbit despre materiale durabile în repetate rânduri, suntem de părere că durabilitatea înseamnă cu totul altceva pentru fiecare persoană în parte trebuie să ținem cont de alternative în analiza noastră privind ciclul de viață al materialelor și materiale alese. Este valabil și când, ne uităm, când analizăm alte metode de tratament. Poate că unele metode care sunt posibile nu sunt cele mai bune pentru mediu, nu sunt cele mai durabile, dacă ținem cont de consumul de energie sau alte resurse. Nu credem că ciclarea este un panaceu, este soluție pentru orice și nu ar trebui să o alegem întotdeauna indiferent de costuri, mai ales când a, poate să aibă efecte negative în alte domenii. Am vorbit foarte mult de schimbarea comportamentului consumatorilor. După cum am spus, am a, a dus campanii de lungă durată care să schimbe comportamentul oamenilor, dar este mult mai bine să le oferim opțiuni oamenilor. În general, oamenii doresc să facă alegerea corectă dacă au această posibilitate. Trebuie să le oferim posibilitatea de a folosi sisteme de reutilizare. acesta a devenit standardul în țările care au sisteme de reciclare a mm, sticlelor, ceea ce a dus la scăderea drastică a numărului de sticle care sunt tratate ca deșeuri și ajung să poleze plajele și mediul. Deci trebuie să vedem cum se pot uh, implementa astfel de sisteme pe tot teritoriul european. Știm că taxarea cu sume mici a produselor afectează foarte mult comportamentul. Am văzut acest lucru și când vine vorba de directiva pentru pungile de plastic, am putea să luăm măsuri asemănătoare, spre exemplu, să încurajăm oamenii să mănânce în interiorul incinte unui restaurant sau cafenele, în loc de a-și lua produsele cu ei, care momentan este comportamentul obișnuit. Pentru a reitera, cred că reducerea consumului de plastic este prioritatea numărul 1. Dacă trebuie să dacă este să ne gândim la acumularea plasticului în mediul marin și în orice ecosistem, trebuie să vedem în ce fel folosim materialul și să îl folosim în așa fel încât să aibă o durată de viață mai mare sau să poată fi refolosit, reparat și, în final, reciclat cu ușurință. Știm că în Statele Unite se investește în 286 de noi facilități pentru plastic. În 5 ani, investiția ar putea să ducă la o creștere cu 30% mai mare a producției de plastic, care ne, ne sperie, pentru a fi sinceră. Trebuie ca Europa să fie un model și să arate că se poate folosi altfel plasticul, că poate fi um, folosit doar când este chiar necesar, când uh, faptul că este ușor, de exemplu, chiar um, aduce beneficii. Vă mulțumesc! Îți mulțumesc și acum îi dau cuvântul doamnei Vangheluve. Vă mulțumesc foarte mult, sunt foarte multe întrebări și foarte multe chestiuni pe care le-am auzit acum aici. Doresc să încep cu importanța studierii, importanța considerării economiei circulare, care poate să ducă la o mai bună folosire a resurselor și să ducă la scăderea gazelor cu efect de seră, pe de o parte, și pe altă parte să ducă la scăderea cantității de deșeuri. Și aici ne-am la dezbaterea privind bioplasticele sau la alternative durabile, și deoarece toate subiectele sunt tratate la oaltă și amestecat, devine tot mai greu să găsim soluții, astfel că permiteți-mi să ofer răspunsul că mi se pare că duc la creșterea circularității. Plus că, după cum a spus unul dintre vorbitori, economia circulară nu va rezolva soluția deșeurilor, dar va duce la o mai bună folosire a resurselor și ne va ajuta să păstrăm și să economisim și să folosim mai eficient resursele, una dintre resurse fiind plasticul. Deci trebuie să creștem eficiența în ce privește resursele și să scădem nivelul de gaze cu efect de seră. Și să pornez în lucru pe care l-am auzit acum, și anume n-am putea să înlocuim plasticul cu alte, alte, cu alte materiale. Dar de ce folosim plastic? Ca orice alt material, plasticul are rolul de a produce bunuri de care societatea are nevoie, sau cel puțin de care societatea crede că are nevoie. Deci acesta este scopul plasticului, să vedem uh, un studiu privind costul real și uh, pot să vă transmit un studiu efectuat de True Cost, care arată că dacă înlocuim plasticul cu material alternativ la nivel global, ar crește mai mult, ar crește costurile asupra mediului și gazele cu efect de seră s-ar mm, mm, mm, ar reprezenta în cantitate și mai mare deci nu ar reprezenta o soluție. În continuare, susțin creșterea circularității și un element asupra care ne concentrăm foarte mult este că am optimizat foarte mult primul pilon al ierarhiei deșeurilor și anume am redus producția de plastic. Deoarece este nevoie de tot mai puțin plastic pentru ambalaje, pentru a putea livra bunuri. Deci am prevenit astfel producerea unei cantități enorme de plastic, dar acum trebuie să ne concentrăm și asupra creșterii ratei de reciclare și reutilizare a materialelor pentru a putea să le folosim cât mai mult, pentru a avea o durată de viață mai lungă. Și ajung astfel la exemplul unei sticle care este făcută din produse reciclabile, dar nu este reciclabilă. Nu are legătură cu plasticul, această sticlă pe care o vedeți aici este un PET și mă bucur că ne oferiți uh, posibilitatea de a bea da pentru într-un mod foarte igienic și mă voi mai referi și la uh, capacul sticlei puțin mai târziu. În primul rând, această sticlă este făcută din plastic PET. De ce este cel mai reciclabil plastic? Deoarece este vorba de o sticlă și putem să avem un sistem de reciclare foarte bun pentru această sticlă. Deci, dacă vă puneți întrebarea ce inovare! au apărut recent, aș indica acest exemplu și aș recomanda îmbunătățirea gestionării sistemelor de reciclare pentru a avea produse reciclate de mai mare calitate și cât mai multe. Este un material valoros și este reciclabil și dorim să insistăm asupra acestei abordări. Multe plastice sunt reciclabile. Trebuie să vedem cum putem să producem lucrurile în alt fel. De aceea mă refer și la ecodesign, folosind materiale ecologice și plastic pentru a crește reciclabilitatea plasticului. Toate acestea cu scopul de a mări circularitatea și producția durabilă și folosirea durabilă. Acum să trec și la celălalt aspect asupra care trebuie să ne folosim, am vorbit despre folosirea resurselor eficientă și creșterea circularității, dar avem și o problemă cu deșeurile, cu lucrurile pe care le aruncăm și să nu amestecăm aceste două lucruri. Una din probleme majore pentru mediu reprezintă acest dop care este aruncat. Să ne asigurăm că folosim un design eficient, spre exemplu, un capac care să nu poată fi detașat de sticlă pentru a nu fi aruncat cu așa mare ușurință. Nu putem să dăm vina pe consumator că face ce este cel mai ușor. Deci să proiectăm obiectele cât mai inteligent. Sunt soluții și inovații pe care ne sunt la îndemână. Nu trebuie să demonizăm plasticul. Am citit recent că ar trebui să interzicem toate ambalajele de plastic. Dar de ce? Din ce motiv? Voi lua ca exemplu deep freeze, care produc legume, care mi-e plac foarte mult. Revenim acum la plasticul cu o unică utilizare, dar aici avem și un motiv pentru acest lucru, de ce doresc să am legume de bună calitate, să fie sănătoase și doresc să pot colecta tot acest plastic pentru a-l recicla este perfect reciclabil și este de unică folosință. Deci să nu amestecăm lucrurile, să nu amestecăm plasticul de unică folosință cu deșeurile și așa mai departe, să ne concentrăm asupra arilor unde putem să găsim soluții. Când vine vorba de bioplastice, de bioplastice și de îmbunătățirea circularității și de oferirea de soluții Putem să producem plastic din diferite materii prime. Putem să amestecăm diferite tipuri de plastic, să folosim materii prime regenerabile. Ar trebui să ne concentrăm asupra tuturor acestor opțiuni pentru a folosi cât mai eficient resursele și a reduce emisia de gaze cu efect de seră să ne bazăm pe fapte, să punem toate lucrurile cap la cap pentru a ne ajuta să găsim o soluție reală la problemele societății. Și un ultim aspect legat de microplastice. Dacă microplasticul ajunge în mediu, va fi foarte dificil de înlăturat. Deci trebuie să ne asigurăm că adresăm adevărata sursa problemelor pentru ca obiectele de plastic și din nou este vorba de un obiect care este aruncat și ajunge în mediul marin. Sponsorizăm foarte multe cercetări, colaborăm cu mediul academic, deci oricând aveți nevoie de informații privind produsele de plastic, aveți acces la aceste informații și trebuie să înțelegem mai bine care este rolul plasticului și legătura sa cu mediul. Momentan nu există nicio dovadă care duce la probleme de sănătate. Avem multe studii și continuăm să efectuăm studii. Cel mai important este că el nu are ce căuta în mediu. Plasticul nu are rolul de a ajunge în mediu ca deșeu și putem să ridicăm acest lucru în mai multe feluri. Deci mesajul meu este să luăm măsuri, să știm clar despre ce vorbim, pe de o parte avem vorba de pe de o parte este vorba de circularitate și eficiența resurselor și pe de altă parte de deșeuri. Și dacă le amestecăm, ajungem la demonizarea plasticului, care este cu adevărat o problemă. Mulțumesc. Thank you. Now, uh, Mr. Maki Matila. Thank you. I think most of... Mulțumim. Are cuvântul <laughs> următorul vorbitor, majoritatea chestiilor sunt acoperite. O să mă refer totuși la aspecte legate de investiții. Nu cred să existe o singură opțiune legată de investiții și cercetare. Prin urmare, orice duce la rezultate bune ar trebui să fie avut în vedere. Au fost puse întrebări referitoare la consumatori și da, consumatorii trebuie să aibă posibilitatea de a face alegerea corectă fie că este vorba despre reciclare, reutilizare sau prevenție. Or, ce e bun pentru, consumator, pentru mediu, e bun și pentru consumatori. Atâta vreme cât oferim informații ușor de înțeles. În ceea ce privește microplasticul, da, e nevoie de cercetări pentru a prioritiza acțiunile. Dacă acționăm înainte de a face studiile, Na, nu avem cum ajunge la ceva bun. În ceea ce privește poluarea cu deșeuri din plastic, colectare și instruire. Acestea sunt măsurile necesare, nu alte tipuri de măsuri, așa cum au arătat și antevorbitorii mei. În ceea ce privește caracterul durabil, trebuie să avem criterii armonizate. Dacă nu, lucrurile se vor complica și mai tare și eu cred că, de fapt, durabilitatea trebuie să fie un proces care să fie simplificat. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor! Pentru concluzii, o să-i dau cuvântul domnului Saud Argas. Thank you for, for this interesting and very useful Mulțumim pentru acest uh, schimb de vedere așa de interesant. Într-adevăr, au fost menționate o serie de aspecte atât de către deputați, cât și din, spre, din partea celorlalți participanți. Sunt lucruri pe care le-am avut în vedere la elaborarea strategiei. Toate sunt subiecte pertinente. O să încep prin subiectul care atrage cea mai mare atenție și anume chestiunea taxelor. În strategie am fost foarte atent și pur și simplu am spus că da, o să analizăm posibilitatea introducerii unor măsuri fiscale Există mai multe puncte de vedere, dar vă pot confirma că avem în vedere acest lucru și având în vedere că este un subiect foarte sensibil, nu o să ne lansăm în idei care nu sunt fundamentate. Ne gândim la ele, o să uh, analizăm chiar în mod serios acest subiect. Apoi s-au pus uh, interdicții cu privire la diferite tipuri de comerț, interdicția în China și vă pot confirma că da, China introduce aceste interdicții mai mult decât ne așteptam și, într-adevăr, acest lucru uh, cauzează întreruperea sau uh, probleme în ceea ce privește comerțul cu deșeuri. De-a lungul anilor, reprezentanții industriei um, gestionării deșeurilor mi-au spus că o problemă este să uh, găsească deșeurile, să ajungă la deșeurile care pleacă din Europa spre alte părți. Pentru că asta înseamnă că pierde materiale în favoarea statelor terțe. Și iată ocazia să le primim înapoi. Dar sigur trebuie să găsim calea de a le elimina. E un lucru la care trebuie să ne gândim. Incinerarea, rămâne a doua opțiune, cea mai proastă în ierarhizarea deșeurilor. Nimic nu s-a schimbat aici, nu e un lucru de dorit. Incinerarea este bună, cum am spus, atunci când ceva nu este reciclabil și materialul trebuie distrus pentru că nu-și mai are locul în ciclul economic. Dar sigur, asta trebuie să fie excepție de la regulă. Sunt într totul de acord cu declarațiile referitoare la standarde. Standardizarea e un proces foarte important și dificil în același timp. Există chestiuni care țin de biodegradabilitate, pentru că Asta înseamnă degradarea în mediu și uh, ideile variază în funcție de climă, latitudine, poziție geografică de aceea, un standard pentru acest proces este greu de opțiune, dar nu ne dăm bătuți. La fel și în cazul standardelor pentru deșeurile din plastic pe care le colectăm, astfel încât industria care vrea să le reutilizeze în producție să aibă suficiente garanții că sunt materii prime secundare de bună calitate și produsele respective sunt sigure de fol- la folosit. Și din același motiv am constatat că o serie dintre dumneavoastră au menționat substanțele chimice. Știți că am uh, prezentat un alt comunicat odată cu comunicarea referitoare la plastic, referitoare la interconexiunea dintre diferite dispoziții uh, referitoare la substanțele chimice din deșeurile din plastic. Într-adevăr, avem probleme Uh, cu privire la faptul că operatorii economici se plâng, ne spun că există suprapuneri, ne spun că există lipsuri, trebuie să abordăm aceste chestiuni și un exemplu ar fi substanțele moștenite din legislația anterioară. Existau substanțe care înainte uh, puteau fi folosite în plastic, pe când acum nu mai este valabil. Și ce facem cu deșeurile respective? Le recuperăm? și le transformăm în produse reciclate sau să le, le, le eliminăm din acest ciclu. Asta este un echilibru greu de găsit și de aceea mă bucur să vă spun că legislația privind substanțele chimice este una strictă, ne ajută, stimulează inovația și garantează că materialele, fie ele plastic sau altceva, sunt suficient de curate pentru a fi reintroduse în economie. Vom încerca să găsim soluții bune pentru exercițiul respectiv. Degradabilitatea a fost menționată. Mă bucur că uh, am convenit împreună cu Agenția pentru Substanțe Chimice din Helsinki să lucrăm la restricții RICH. Uh, alegerea este pentru că e mai rapidă decât o procedură prin cod decizie. E mai rapidă și mai strictă chiar decât am fi făcut-o dacă era altfel sunt sigur că agenția va acționa cu toate, pe baza tuturor cunoștințelor și informațiilor și vor prezenta ceva foarte solid. Același lucru și în cazul microplasticului introdus în mod intenționat în produse. Și în acest caz, REACH poate să fie un instrument foarte rapid, eficient, dar și foarte strict microplasticul generat uh, prin uzură în cazul textilelor sau paleților. Sunt alte chestiuni care trebuie avute în vedere și exact la asta lucrăm. Cam astea ar fi aspectele pe care voiam să vi le aduc la cunoștință și vă mulțumesc încă o dată pentru această discuție consistentă și încurajatoare. Nu, nu. Thank you very much to you all The debate is just at the beginning. Mulțumim foarte mult tuturor. Uh, discuțiile pe acest subiect abia încep, așa că vă invit pe toți să uh, continuați, să vă implicați. Vă mulțumim pentru participare tuturor uh, invitațiilor, colegilor. Cu asta ne-am încheiat discuțiile pe ziua de astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare, luni, la orele 15. Mulțumim! Um, let me remind you there is a Uh, dați-mi voie să vă reamintesc că avem o audiere publică împreună cu PETI pe disruptorii endocrini. Joi, cine vrea să participe.